Right, um, we, we now have a quorum, so I will... Dragi colegi, avem quorum, așa că declar deschisă reuniunea noastră. Primul punct pe ordine de zi, uh, adoptarea ordinii de zi. Nu există obiecții, se adoptă. Există câteva comunicări ale președintei acum. În primul rând, Reuniunea informală ECOFIN a avut loc la Nicosia. Eu am participat în calitate de președinte a acestei comisii. După cum știți, mă invit acum în mod regulat la aceste reuniuni. De data aceasta am discutat despre criza datoriei suverane și despre uh, Uniunea Bancară. Eu am prezentat viziunea Parlamentului în ceea ce privește Uniunea Europeană Bancară și Shadow Banking pentru că avem deja o poziție noi, cei de la Parlamentul European, și am vrut să explic exact despre ce discutăm noi la ora actuală. În ceea ce privește trialogurile în desfășurare cu privire la uh, cerința privind, directiva privind uh, cerințele de capital, a avut loc pe, avut loc pe 13 septembrie și mai apoi vom uh, discuta despre propunerile ce vor veni pe masa de lucru la sfârșitul acestei săptămâni și vom avea un non-paper cu privire la răspunderea civilă. Următorul uh, trialog va avea loc uh, la sfârșitul lui septembrie. Cu privire la mm, progresul, programul statistic 2013-2017, primul trialog a fost prezidat de Edward Cicluna, care este și raportor pe acest dosar și toată bucata legislativă a fost acoperită. S-a ajuns la un acord pe multe subiecte. Mai există câteva de acoperit, dar asta la un alt trialog, probabil la începutul lui octombrie. Cu privire la uh, cerința, uh, directiva privind cerințele de capital 4, vom discuta tot în uh, decursul acestei luni. Avem două propuneri de compromis în ceea ce privește sugestiile de capital uh, și uh, stimulentele pentru bănci, dar vreau să vă spun că progresul a fost foarte lent. La ultimul trialog politic pe 11 septembrie, membrii care au participat uh, din partea Parlamentului au, și-au exprimat lipsa de satisfacție față acest subiect, mai ales în ceea ce privește angajamentele Uh, naționale cu privire la respectarea normelor Basel III la începutul lui 2013. Vreau să vă spun că au existat câteva comentarii din partea ambelor instituții, toată lumea plângându-se de progresul lent și cumva făcând Parlamentul vinovat de asta, dar nu este așa. Noi, de fapt, nu am avut un mandat din partea celorlalte două partide la trialog. Și din acest motiv nu ajungem nicăieri. Cu privire la pachetul celor două măsuri legislative, ieri a avut loc un trialog, s-a discutat, s-au discutat uh, ambele reglementări, articol cu articol, s-a făcut ceva progres, dar nu în totalitate. Urmează să ne mai întâlnim o dată, la următorul trialog, pe 25 septembrie, de la 3 la 6 și jumătate. Pe Omnibus 2 a avut ieri loc al nouălea trialog și domnul Barnier a propus să continuăm cu pachetul cu garanții pe termen lung pentru a ajunge la un acord final în sfârșit. Vom face o evaluare tehnică. Raportul va fi disponibil doar în martie 2013. Asta presupune ca negocierile să continue cel puțin până atunci. Comisia urmează să facă o declarație scrisă în ceea ce privește consecințele pe care le impune această propunere. Practic, o evaluare ex ante. Și vom vedea ce înseamnă și din punct de vedere calendaristic. De asemenea, vreau să vă spun că punctele 15 și 16 uh, de pe ordinea de zi vor fi inversate, pentru că așa a solicitat uh, raportorul cu privire la utilizările abuzive, abuzive ale informațiilor privilegiate și manipularea pieței, Arlene McCarthy. Vom avea sancțiuni uh, penale și manipularea pieței înainte de punctul 15, adică către o uniune monetară și economică veritabilă. Deci o simplă inversare. Și acum putem trece mai departe asta dacă nu dorește cineva să intervină. Domnule Lange, vă rog. Doamnă președintă, mulțumesc. Am o întrebare. Când vom avea audierea lui Yves Marsh? Nu am căștile, Werner. O secundă. Da, întotdeauna trebuie să vorbim engleză, se plânge domnul Lange. Ați putea să faceți un curs de limbă și să învățați germană, doamnă președintă. Am o întrebare. Când uh, fixăm auderea lui Yves Mersch? Pentru că am primit doar o propunere, nu putem audia o a doua persoană, așa că vă întreb când avem uh, asta stipulat în calendar. Pentru că trebuie ca propunerea să vină cu trei luni și jumătate înainte. Mulțumesc. Um, to which proposal... Despre ce propunere e vorba? Propunerea din partea domnului Gozes e audierea Yves Mersh. Când e prevăzută și cum e planificată? Da, o să vă aduc la curent. Și după cum bine știți, m-am întâlnit cu domnul Jean-Claude Juncker săptămâna trecută, marți, și am discutat uh, cu coordonatorii ce s-a întâmplat la acea reuniune. În urma reuniunii am înțeles că președintele Eurogrupului s-a întâlnit și cu președintele Parlamentului. S-a discutat subiectul la conferința președinților. Din câte am înțeles eu, trebuie să existe acum un schimb de informații între președintele Schulz și președintele Eurogrupului. Eu nu am primit nicio informație la ora actuală din partea președintelui Parlamentului în ceea ce privește acest subiect, chit că a fost adus uh, în discuția uh, acest subiect uh, la Nicosia um, de către Jean-Claude Juncker. Așa că, în ceea ce mă privește, nu am progresat nu știm dacă lucrurile s-au finalizat sau nu și din partea, uh, comis- și din partea comisiei nu a existat o schimbare a poziției de marțea trecută de când m-am întâlnit cu coordonatorii. Ei bine, majoritatea coordonatorilor sau coordonatorii care reprezintă majoritatea um, colegilor noștri mi-au spus că sunt satisfăcuți. Deocamdată nu avem mai multe informații și nu știm exact cum va interveni conferința președinților. Din totdeauna am spus că dacă există un acord, atunci facem în așa fel încât să votăm în octombrie. Secretariatul ne-a spus provizoriu că vom avea timp pe 26 septembrie dacă lucrurile se vor finaliza până atunci dar mai mult nu pot să vă spun acum. Oficial, pot să vă spun că nu am primit niciun răspuns din partea nimănui ca urmare a întâlnirii mele cu Jean-Claude Juncker marțea trecută seară. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc uh, pentru că mi-ați răspuns la e-mailul pe care vi l-am trimis și vreau să vă confirm aici pentru PPE că ceea ce trebuia făcut pentru a atrage atenția asupra nevoii de a include și femeile în cadrul procedurilor de alegere uh, în cadrul instituțiilor, aceste lucruri au fost deja făcute și acum Trebuie doar finalizat un acord sau o comunicare eventuală între Parlament și alte instanțe. Însă aceasta n-ar trebui să fie un obstacol pentru a, realiza audierile domnului Merș, care este prevăzut de tratat. Și tratatul, la articolul 283, se propune un an în care trebuie să dăm un aviz ceea ce este important și am spus deja acest lucru la întâlnirea comun, uh, coordonatorilor, este ca procedura să țină cont de uh, um, diversitatea de gen și de acest lucru trebuie ținut cont, nu uh, să ni se ceară să aplicăm regulile ceea ce facem oricum. Însă, în uh, timpul scurt pe care l-am avut și în circunstanțele actuale, mi se pare că e jenant că se poate considera că Parlamentul uh, ezită să desemneze un membru al BCE-ului într-un moment atât de important în care BCE-ul ia decizii atât de importante și ținând cont și de cadrul activităților bancare pe care le-am definit. Deci, audierea domnului Meș trebuie realizată cât mai repede cu putință, așa cum uh, a fost prevăzut, deci eventual pe 26 septembrie. Acest lucru este de dorit și este absolut corect. Cred că ați înțeles foarte bine care este poziția mea și vă mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc. Made it quite clear when asked. Da. Când am discutat cu presa, am spus foarte clar că vă înțeleg poziția, înțeleg uh, poziția PP-ului. Astrid, eu nu cred că avem nevoie de o nouă dezbatere, doar dacă ai ceva foarte pe scurt de spus. Astrid, îmi făceai semn. Uh, vous avez... Da, doamnă președinte, ați spus că audierea ar putea avea loc dacă lucrurile ar fi fost rezolvate. Sau cel puțin așa mi s-a spus mie în căști. Ați putea să-mi spuneți despre ce lucruri e vorba, ce lucruri trebuiau rezolvate? După cum v-am spus, așteptăm să existe un schimb de informații și cred că s-a discutat și de, despre chestiunea echilibrului de gen, spre exemplu. Reiau. S-a discutat despre problema egalității de gen la reuniunea Eurogrupului la Nicosia. Președintele Eurogrupului a spus că poate să se angajeze într-un schimb de corespondențe ei bine, acum e vizat președintele Parlamentului. Când am discutat subiectul la coordonatori, au existat mai multe opinii despre cum să procedăm în continuare. De exemplu, să ajungem la un acord în ceea ce privește egalitatea de gen în general în instituțiile europene, și dacă să se țină cont uh, în cazul tuturor numirilor în funcție uh, de egalitatea de gen, pentru că nu doar la BC există dezechilibre, așa că am putea avea o foaie de parcurs pentru echilibrul de gen, dar în termeni generali. Am putea redeschide procedura cu o nouă nominalizare, chit că această idee a fost uh, respinsă de către președintele Eurogrupului, uh, în baza faptului că procedura a fost uh, întreprinsă în uh, deplin respect față de litera tratatului. Mie mi se pare că acum trebuie să așteptăm o reacție din partea celorlalți. Și eu sper ca săptămâna aceasta să primesc feedback, dacă nu direct, atunci de la președintele Parlamentului. după cum vă spuneam, aștept ca lumea să-mi spună lucruri. Nu putem să uh, anunțăm o audiere pentru că suntem într-o condiție de blocaj. Nici măcar nu pot să merg la coordonator și să le spun ce poziție oficială există și cum putem să procedăm. Avem oricum plenara din octombrie și cred că către aceasta trebuie să privim dacă ne întrebăm dacă vom avea sau nu o numire în funcție în acest uh, ciclu pentru că până la urmă plenul are votul final și e o chestiune de plen. Nu pot să vă ofer mai multe informații pentru că mai multe nu știu. Mulțumesc, trecem mai departe, vă rog. O să țin la curent pe toată lumea, o să discut cu coordonatorii de îndată ce aflu noi informații. Și acum uh, predau uh, Uh, președinția lui uh, Teodor Stolojan până pe la 11.30, pentru că, și sper să aveți înțelegere față de acest lucru, am și alte obligații și trebuie să fiu și în alte locuri. Mulțumesc! I'm giving now the floor to Mr. Dau acum cuvântul domnului Presedo, pentru raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței. Muchas gracias, eh, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja o întâlnire la sfârșitul lunii mai în legătură cu politica concurenței. Au au participat uh, comisarul și în fața acestei comisii de afaceri economice. Eu am prezentat pe 17 iunie punctul meu de vedere. Astăzi voi face prezentarea acestui proiect de raport și aș vrea să fac câteva comentarii prealabile. În primul rând, e vorba de un raport în legătură cu politica de concurență care se face pentru prima oară după ce am primit uh, un uh, uh, raport din partea Comisiei în legătură cu structura tematică. Până acum exista o expunere a principalelor aspecte ale politicii concurenței, politica antitrust, abuzul de poziție dominantă și controlul fuziunilor. Acestea erau capitolele fundamentale care aparțineau politicii concurenței și, bineînțeles, ajutoarele de stat. Acestea fac parte din acel working paper anual care este redactat și care ține cont de acea structură tematică, după cum spuneam, pentru a arăta că politica concurenței răspunde principalelor provocări existente în ziua de astăzi în Uniunea Europeană. Această structură am preluat-o și noi pentru că ea răspunde cerințelor pe care le-am primit din partea grupului pentru concurență din această comisie cerințe care au fost formulate în ultimii ani, deci este un raport care pentru prima oară are o structură tematică și care reflectă ordinea principalelor teme, așa cum a fost solicitat din partea Parlamentului. Și aceasta ne permite să identificăm mai bine prioritățile și obiectivele care trebuie realizate. Un alt comentariu pe care aș dori să-l fac. În acest raport se propune ca politica concurenței să se țină cont nu doar de dimensiunea sectorială a acesteia, ci să se vadă obiectivele sale în ansamblul politicilor Uniunii Europene. De aceea, ea ar trebui să fie prezentă în cadrul inițiativelor comune prezentate de comisie în diverse sectoare de activitate. Acest raport se referă în primul rând la felul în care politica concurenței poate să ofere răspunsuri în fața crizei, pentru că iată ne aflăm în al cincilea an de criză, ca să spun așa, o criză uh, care s-a centrat în Uniunea Europeană, o criză mai specifică. În al doilea rând, și ținând cont de îngrijorările manifestate în cadrul grupului de lucru, am arătat cum această politică susține uh, Um, competitivitatea, creșterea și locurile de muncă în Uniunea Europeană. Un al treilea element se referă la concurența în cadrul serviciilor de interes economic general și responsabilitățile existente la nivel european. Un al patrulea aspect pe care aș dori să-l menționez se arată cum poate fi promovată bunăstarea consumatorilor și aici ne-am centrat în special într-o parte importantă care cuprinde sectorul alimentar și, în sfârșit, avem uh, concluzii în legătură cu nevoia de eficiență a politicii uh, concurenței. Acestea sunt aspectele esențiale care sunt prezentate în acest raport. Referitor la criză, am avut o dezbatere pentru a vedea dacă politica uh, concurenței ar trebui să aibă un rol secundar în aceste momente de criză. Însă experiența din ultimii ani ne-a arătat că politica în domeniul concurenței are un rol esențial pentru a putea da răspunsuri în momente de criză. Această politică este una dintre responsabilitățile UE și acolo unde există responsabilități directe ale Uniunii Europene, acolo s-au înregistrat și acțiunile cele mai eficiente. De exemplu, regimul ajutoarelor de stat, care a fost uh, extins uh, în acest an, acesta ne-a fost de folos pentru a oferi o stabilitate financiară mai mare, pentru a preveni protecționismul și fragmentarea piețelor și în același timp a stabilit uh, niște tendințe foarte clare pentru perioada prin care trecem tendințe referitoare la restructurarea și stabilitatea financiară. Acestea sunt foarte importante dacă avem o experiență comunitară care poate fi foarte utilă atunci când vom defini niște mecanisme de rezolvare a problemelor la nivel european. De aceea, concurența a fost foarte utilă și ne-a permis să utilizăm mai bine resursele publice. Băncile care au primit, într-un fel sau altul, ajutoare de stat sau cele care au primit un ajutor direct vor trebui să-și uh, să devină mai mici, să se centreze pe activitățile viabile pe care le au și să uh, minimizeze impactul față de uh, acei concurenți care n-au primit ajutoare de stat, deci să se reechilibreze jocul concurenței și, în al doilea rând, uh, impactul asupra contribuabililor, pentru că aceștia practic nu aparțin zonei de risc în care se acționează. Deci acestea sunt cele două linii de acțiune care sunt propuse. Două linii foarte clare în cadrul politicii în domeniul concurenței și care sunt esențiale pe viitor pentru toate acele entități care au primit ajutoare. În domeniul serviciilor financiare, aici se cere ca și Comisia să-și întărească politicile în domeniul antitrust și de control al fuziunilor pentru a promova o piață financiară mai transparentă și mai echilibrată. Iată de ce se cere Comisiei să își continue investigațiile în piața de instrumente derivate, de asemenea în ceea ce privește uh, swapurile și în ceea ce privește serviciile de plată să se ofere informațiile referitoare la serviciile financiare. Comisia trebuie să realizeze o investigație foarte clară în aceste domenii în care a început deja să acționeze și în același timp se cere Comisiei să fie foarte atentă și să vegheze asupra operatorilor cei mai importanți, să vadă în special care este consecința activităților sale pe piață. Și aici se face o referință la agențiile de rating ale creditelor, la episoadele de volatilitate a prețurilor și se cere să se continue acțiunile în ceea ce privește felul în care funcționează rata dobânzilor pentru că am primit informații referitoare la uh, cele trei tipuri de dobânzi, Libor, Euribor și Tibor și ni se pare că politica în domeniul concurenței ar trebui să clarifice uh, lucrurile și să vadă care sunt responsabilitățile în acest domeniu. Referitor acum la contribuția pe care o are această politică în domeniul creșterii și a promovării locurilor de muncă. Politica în domeniul concurenței ar putea duce la creșterea productivității și, în mod clar, a competitivității la nivel global. Aceasta ar putea duce la niște finanțe publice mai puternice și la îndeplinirea obiectivelor Europa 2020. E vorba de acea creștere durabilă și integrată, care sunt susținute de politica în domeniul concurenței. E vorba de dezvoltarea, perfecționarea pieții interne, piața digitală, pentru care e nevoie de o concurență foarte puternică și de a, dezvoltarea responsabilității în acest domeniu. Iar din punctul de vedere al mediului, trebuie promovate tehnologiile noi, a, trebuie îndeplinite obiectivele de mediu și a, directivele în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon trebuie susținute mesajele pentru prețuri și uh, scăzute interferențele pe piețe. Incluziunea este unul dintre obiectivele strategiei 2020 și în acest caz politica în domeniul concurenței promovează accesul pe piață pentru toți cetățenii care realizează activități economice și, bineînțeles, pentru firme în felul acesta, politica în domeniul concurenței promovează progresul economic, ajută să corecteze problemele existente pe piață și, în acest sens, considerăm că această politică îndeplinește obiectivele strategiei 2020, de aceea trebuie menținută mână în mână cu această strategie. Parlamentul, după cum știți, prin raportul Simons și-a arătat poziția în ceea ce privește serviciile economice de interes general, pentru că dorim o abordare mai clară, mai simplă, mai generală, cu un cadru foarte clar pentru ca serviciile spitalicești, serviciile sociale, serviciile de interes general care se află sub un anumit prag ar trebui să fie scutite, iar serviciile de interes general care se află peste acest prag ar trebui într-adevăr analizate îndeaproape. Politica în domeniul concurenței ar trebui să se centreze pe acele cazuri care sunt cele mai semnificative. Un lucru care ne-a atras atenția este sectorul farmaceutic și al asigurărilor, care ar trebui analizat cu atenție de politică în domeniul concurenței și e clar că, în special, drepturile referitoare la brevet sunt foarte importante pentru a evita discriminări. De aceea trebuie să fim foarte atenți pentru că în acest domeniu atât de delicat pentru cetățeni și cu atât de mare importanță economică, în acest domeniu, spuneam, politica în domeniul concurenței să asigure o funcționare corectă pentru toți operatorii de pe piață. Referitor la bunăstarea consumatorilor, ne-am centrat în special în uh, ceea ce se întâmplă în sectorul alimentar, unde prețurile au crescut foarte mult din cauza inflației și aceasta a avut uh, consecințe foarte mari pentru familiile europene. 14% din uh, <clears throat> cheltuiele au crescut în bugetul familiar și de aceea e nevoie de un nou cadru, inclusiv pentru negocierile colective în acest sector, pentru că dorim ca organizațiile de producători să aibă o atitudine pro-concurențială și în același timp să existe o vigilanță a prețurilor la alimente, astfel încât să nu apară distorsiuni pe piață. Într-o anumită uh, comunicare se arăta că diferențele de preț n-ar trebui să fie puse în, în cârca consumatorilor, deci politica în domeniul concurenței trebuie să asigure o bună funcționare a prețurilor în întreg lanțul de valori. Deci trebuie să se intensifice lucrul în acest uh, domeniu, în special în ceea ce privește produsele uh, lactice, unde există o sensibilitate deosebită. Și o ultimă parte pe care vreau să o prezint aici este aceea a promovării legitimității politicii în domeniul concurenței. Legitimitate care va fi însoțită, pe de o parte, de un rol deosebit de control al Parlamentului, Comisia trebuie să țină cont de rezoluțiile Parlamentului și să se întărească dialogul structurat pe care îl avem cu Comisia. Procedurile în domeniul concurenței ar trebui să fie în continuu îmbunătățite pentru a garanta drepturile cetățenilor, în special accesul lor la propriul dosar și să se țină cont de intervențiile cetățenilor și în același timp să se favorizeze posibilitatea de a ajunge la acorduri pentru a evita uh, diverse uh, proceduri administrative, pentru a simplifica lucrurile. Și amenziile ar trebui să fie uh, proporționate, să aibă uh, un uh, efect foarte clar și să nu fie disproporționate pentru viabilitatea firmelor care n-ar putea să-și asigure supraviețuirea în cazul în care ar fi prea mari. Deci ar trebui să ținem cont de toate aceste aspecte. Dincolo de definirea responsabilităților firmelor în cadrul concurenței, ar trebui să se vorbească și despre responsabilitatea staffului și a managerilor în cadrul firmelor și chiar a, a statelor membre pentru că politica în domeniul concurenței n-ar trebui să se ocupe doar ea de acest lucru, ci statele membre ar trebui să definească până la capăt aceste aspecte și ar trebui să vedem care sunt cele mai bune practici pentru a le folosi mai departe. Se arată că trebuie completat uh, pilonul public cu acțiuni de natură privată sau colectivă, pentru a se evita uh, excesele, bineînțeles, cum apar în Statele Unite sau uh, litigiile prea frecvente și pentru a asigura coerența între acțiunile private și publice acțiuni în care intervin autoritățile în domeniul concurenței și se cere de asemenea Comisiei să coopereze în cadrul rețelei de autorități în domeniul concurenței la nivel european și uh, cu toate autoritățile și entitățile implicate în politica concurenței pentru că trăim uh, într-o piață din ce în ce mai globalizată și e nevoie de cooperare din ce în ce mai strânsă cu toate autoritățile responsabile. E nevoie, în încheiere, de mai multe resurse pentru a avea o politică proactivă, eficientă și se cere ca societatea civilă să participe în cadrul uh, controlului și a designului acestor uh, politici în mod din ce în ce mai activ. În încheiere, aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor care au participat în cadrul grupului de lucru în domeniul concurenței. Vreau să vă felicit și uh, să felicit în special pe secretara noastră, Ines Murgao, care tocmai uh, a avut un copil și vreau să îi spun bun venit colegei care o va înlocui. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Presedo. Vom continua cu raportorii din umbră și pentru că suntem în întârziere, aș vrea să cer să aveți o intervenție cât mai succintă cu putință. Domnul Gunnar. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului raportor de asemenea pentru raportul său, pentru tot ceea ce a făcut. Acum, alături de raportor și predecesorul său, Andreas Schwab, uh, schimbăm modul în care abordăm raportul pentru competitivitate într-un instrument pentru a stimula vitalitatea Uniunii Europene. Cred că este o evoluție importantă. Pentru că, având în vedere criza cu care ne confruntăm, ne putem întreba, am făcut oare suficient pentru piața internă? Și cred că putem fi cu toții de acord că nu am făcut suficient, pentru că dacă am fi făcut eh, suficiente lucruri, nu ar mai rămâne, eh, nu ar mai, rămâne mai nimic de făcut și aceasta ar fi o viziune tristă pentru viitor. Eu aș dori să subliniez două aspecte prezentate de raportor. Mai întâi, perspectiva consumatorilor. Concurența este crucială din punctul de vedere al consumatorilor. Domnul Sanchez Presedo subliniază în raport sectorul alimentar. Eu aș dori să adaug că tot ce se poate spune în legătură cu sectorul alimentar poate fi spus și trebuie spus și în legătură cu celelalte sectoare ale economiei europene. Exact ceea ce a menționat raportorul în legătură cu alimentele sunt lucruri relevante și pentru alte sectoare ale economiei. Iată care este mesajul. Nu e vorba aici doar despre 14% din economia europeană dacă dorim să avem impact, să fim curajoși, e vorba de 100% din economia europeană. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Nici mai mult, nici mai puțin. Mai mult nu e posibil, <laughs> pentru că nu poate să existe un procent mai mare de 100%. Un alt aspect este dimensiunea dinamică a economiei europene. Uneori avem tendința să uităm faptul că concurența nu este doar o luptă între companiile, între întreprinderile care activează pe piață. Concurența permite intrarea pe piață a noi participanți, noi produse, idei noi și oferă oportunități. Și cred că și cred că trebuie să fim cu toții de acord cu faptul că în economia europeană lipsește tocmai noutatea, uh, noile întreprinderi care să ajungă pe piață, noile idei, noile locuri de muncă. Și eu cred că acest raport anual ar putea fi unul dintre instrumentele cele mai importante pentru această comisie și acest parlament, deci să ofere posibilitatea, să ne ofere posibilitatea de a acționa pentru um, a influența piața internă eu cred că Comisia trebuie să revină pe viitor asupra acestor, acestor aspecte și cred că în raport trebuie să subliniem, domnule președinte, faptul că dacă există concurență și funcționează concurența, atunci economia europeană este una semnătoasă. Problemele noastre nu se grupează în domeniile în care există concurență funcțională. Problemele noastre se regăsesc uh, acolo unde concurența nu funcționează. Și uh, aceasta nu este o scuză să nu facem nimic în aceste domenii. Trebuie să abordăm aceste două perspective și mă bucur că domnul raportor a inclus aceste perspective în activitatea noastră comună. Deci, pe de o parte, trebuie să analizăm sectoarele unde lipsește concurența din cauze legislative și așa este. Lipsește concurența mai ales din cauze legislative. Sunt, nu am putut controla piața internă în domeniul serviciilor și alte domenii și eu am subliniat uh, acest lucru și mă bucur că putem să le discuta deschis. Trebuie să discutăm despre serviciile de interes general, pentru că reprezintă o parte imensă din economia europeană. Eu cred că sectorul public, responsabilitatea sectorului public este să apere interesele consumatorilor um, de servicii de interes general, nu interesele întreprinderilor din aceste domenii. Accesul la servicii va garanta această um, apărare a intereselor consumatorilor. Iar uh, cei care oferă aceste servicii trebuie să facă tot ce pot pentru a apăra interesele consumatorilor și noi cred că trebuie să fim mai ambițioși în aceste domenii. Un alt aspect este faptul că trebuie să subliniem pentru a promova legitimitatea acestui raport, să subliniem, deci, interesul cetățenilor. Acolo unde există concurență, se creează locuri de muncă și, deci, reușim, dar nu putem crea noi locuri de muncă dacă nu putem uh, asigura concurența între întreprinderi în anumite domenii. Vom coopera cu domnul raportor pentru um, a afirma ambițiile Parlamentului în uh, relația cu Comisia și Consiliul și un aspect menționat și de raportor uh, sunt ajutoarele de stat și cum putem uh, să facem ca acestea să scadă pentru a oferi noi oportunități de concurență. Cum poate să crească concurența în anumite domenii, cum este și sectorul produselor alimentare. Eu cred că putem să facem lucruri bune pentru a sublinia importanța concurenței în interesul cetățeanului. Nu e vorba doar de concurența între companiile existente pe piață, e vorba de deschiderea pieței. Uh, și raportul de astăzi este o bază bună pentru a face acest lucru. Mulțumesc! Uh, yeah, thank you, Chair. Um, first of all, I would like to thank... Doamna Intveld, mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să mulțumesc domnului raportor pentru proiectul de raport. Vom uh, depune amendamente pentru a adăuga lucruri la textul dumneavoastră, nu neapărat pentru a-l schimba. Aș dori să fac câteva observații în legătură cu uh, raportul Comisiei Europene. În ceea ce privește politica agricolă comună și de pescuit, comisarul în raportul său pare să sugereze faptul că pacul, uh, reforma pacului și a politicii de pescuit uh, nu sunt adecvate din punctul de vedere al politicilor de concurență, dar comisia funcționează în, calitate de colegiu. Eu aș, m-aș întreba care sunt discuțiile între comisarul pentru concurență pe de o parte și comisarii pentru agricultură și pescuit uh, pe de altă parte. Și Gunnar Hochmark spune același lucru și anume că regulile concurenței trebuie să se aplice în toate domeniile, inclusiv în agricultură și pescuit. În al doilea rând, nu știu dacă trebuie să includem asta în raport, dar cred că trebuie să facem cel puțin referire la asta. E vorba de manipularea Libor și Eurobor și um, vom mai discuta despre aceste aspecte la sfârșitul lunii. Aș dori să știu, uh, să aud de la comisie ce s-a făcut pentru a preveni această manipulare. Comisia a anunțat că se vor crea noi instrumente pentru a nu se mai întâmpla așa ceva, dar alții consideră că există deja instrumentele necesare la comisie pentru uh, a rezolva problema. Eu aș dori să știu ce a făcut comisia și de ce nu a intervenit mai devreme. Următorul punct de pe ordinea de zi se va referi la mm, uh, plățile, la plăți, uh, plățile cu cardul uh, și uh, cu telefonul mobil. Sunt aspecte care au tot fost uh, discutate la Parlament și Comisia Europeană totuși nu a luat nicio inițiativă în această direcție. Dar au existat uh, procese la tribunale și mă întreb de ce Comisia lasă uh, Curtea de Justiție să ia inițiativa și uh, să, să, să facă legea și de ce nu ia inițiative în acest sens. Comisia trebuie să acționeze acum pentru a crea un uh, um, condiții um, concurențiale egale pe piața bancară și a plăților cu cardul. Pe de altă parte, informăm Comisia că suntem uh, îngrijorați de nivelul nejustificat de, uh, ale ajutoarelor de stat. Nu mai știu care sunt cifrele, dar cred că e vorba de cam 14%. Eu cred că um, ar trebui să fim alarmați de această situație. Nu înțeleg de ce nu uh, Uh, se abordează această situație. Aș dori explicații din partea Comisiei. În fine, în legătură cu acțiunile colective, uh, cred că în comisia noastră vor exista puncte de vedere divergente legătură cu acest aspect, dar măcar suntem consecvenți uh, și ne asumăm punctele de vedere divergente. Eu cred că Uh, comisia pare să impună un, um, excepții automate de la regulă. Unele excepții pot fi justificate, dar excepțiile automate nu sunt justificate. Și acest cred că trebuie să fie regula când e vorba de transparență. Fiecare excepție trebuie să fie justificată. În fine, în legătură cu raportul Sanchez în sine, acum nu mai, mă mai adresez comisiei. Spuneți la aliniatul 3 că regimul extraordinar al ajutorilor de stat a ajutat la a, la a păstra uh, Uh, stabilitatea financiară. Uh, mi se pare ironic acest lucru, pentru că nu s-a păstrat stabilitatea financiară. La liniatul 4 spuneți că băncile care primesc ajutoare de stat trebuie să se uh, reorienteze pe partea viabilă a activităților lor. Sincer, am dubii în legătură cu anumite părți din aliniat și cred că este o regulă prea simplă de um, aplica de aplicat în toate cazurile. Eu nu cred că trebuie să adresăm un apel general la adresa băncilor să își reducă dimensiunile. Deci acest paragraf cred că trebuie reformulat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai concis. Mai întâi mă voi referi la ceea ce a spus Gunnar, care a plecat între timp în legătură cu serviciile de interes general, pentru că sunt, este un domeniu în legătură cu care nu suntem de acord. Uh, a spus că nu, ce important este să existe serviciul și uh, acest serviciu trebuie furnizat în mod cât mai eficient. Dar eu aș spune că dacă analizăm modul în care funcționează piețele, acesta este o căutare a profitului imediat pe termen scurt, dar nu e vorba de uh, prezervarea sistemelor în domeniul sănătății și așa mai departe. Dacă avem încredere doar în funcționarea pieței, eu nu cred că vom obține uh, eficacitatea maximă dintr-o perspectivă pe termen lung. Nu așa funcționează piețele. Deci, într-o lume ideală, unde piețele Uh, ar, ar funcționa pentru a încuraja durabilitatea socială și de mediu, aș spune da, sunt de acord, dar uh, din păcate nu așa merg lucrurile. În ciuda tuturor ineficiențelor lor, uh, ineficacităților, companiile de stat nu oferă servicii chiar atât de proaste. Vă voi da câteva cifre pe care vi le-am dat deja. De exemplu, în domeniul sănătății folosim 11% din PIB în uh, Europa și 16% din PIB-ul uh, din Statele Unite. Sistemul e privat în Statele Unite, trebuie să fie public în Europa și rezultatele din Europa sunt totuși mai bune decât cele din uh, Statele Unite. Deci, iată, uh, sistemul public din Europa este mai eficient decât cel privat din Statele Unite. Deci eu n-aș avea o încredere oarbă în uh, actorii privați de pe piață pentru a, fi lucru- a face lucrurile bine și n-aș spune de, din start că actorii publici de pe piață fac lucrurile prost. Bineînțeles, aceasta nu este o, o uh, soluție în toate cazurile. A doua observație generală, domnul raportor spune că piețele trebuie să funcționeze bine în interesul uh, întreprinderilor, consumatorilor și cetățenilor. Pe de o parte, aici e vorba de oameni. De ce facem o diferență între consumatori și cetățeni? Atunci putem spune contribuabili, putem spune uh, putem numi oamenii în toate felurile. Dar eu cred că piețele trebuie să funcționeze în așa fel încât uh, să nu facă rău nici capacității uh, planetei de uh, a funcționa în interesul oamenilor. lipsește perspectiva durabilității ecologice cam peste tot din uh, raport, deci vom depune amendamente legătură cu acest aspect. Un alt aspect, un motiv pentru noi, încă de la început, pe de altă parte, spunem, avem uh, instituții financiare prea mari pentru a da greș. Acum instituțiile financiare sunt și mai mari și dacă aceasta nu este o um, un pericol pentru o piață care să funcționeze bine, nu știu ce pericole mai sunt. Com- știu că Comisia este preocupată de acest lucru, dar dacă ar fi să evaluez uh, acțiunile Comisiei uh, pe baza rezultatelor obținute, eu cred că suntem departe de ce dorim. Trebuie să reducem și să eliminăm uh, însuși conceptul de instituții prea mari pentru a da greș. Pentru că a fi prea mare pentru a da greș înseamnă a fi prea periculos pentru a exista. Aceste instituții distorsionează piaț piețele prin natura lor, prin însăși natura lor. Au atât de multă uh, influență asupra pieței încât nu, nu se poate accepta așa ceva. Ceea ce a spus Gunnar e adevărat. Concurența trebuie să fie oportunitate pentru mm, noi actori pe piață, pentru a intra pe piață și pentru a intra în concurență. În ceea ce privește inovarea, eu cred că s-au făcut prea multe inovații în sectorul financiar. Sau dacă a inova înseamnă a reveni uh, la modalitatea obișnuită, uh, de a uh, colecta economiilor și de a face investiții uh, pentru a, a merține valoarea banilor, atunci poate că tocmai aceasta este inovarea pe care trebuie să o promovăm. Dar dacă vedem care este structura uh, piețelor financiare, uh, actorilor de pe piața financiară astăzi, eu nu cred că există garanții suficiente Eu nu pot să sprijin această piață în calitate de ecologist care dorește o piață funcțională. Iată, noi vom adresa amendamente în acest sens. Mulțumesc. Yeah. De- deci, mulțumesc. Are cuvântul următorul vorbitor, domnul Epping. <laughs> I, um, thank, I want to thank Mr. Doresc să mulțumesc domnului Fresedo pentru proiectul de raport care reflectă multe dintre evenimentele și schimbările apărute în ultimul an. Un, un an uh, destul de complicat. Voi depune amendamente la proiectul de raport. Uh, astăzi voi prezenta câteva dintre aceste amendamente. Mai întâi, reacția la criză. M-am surprins să citesc uh, faptul că domnul Preseto consideră că nivelul ajutoarelor de stat uh, pentru a uh, reacționa la criză este corespunzător, dar anul trecut Parlamentul a cerut să se pună capăt acestor așa numite măsuri temporare. Anul trecut deja m-am temut că măsurile temporare nu vor fi deloc temporare uh, continuă să fie valabile și astăzi ce a de făcut Comisia în legătură cu modernizarea um, legislației privind ajutorilor de stat, ajutoarele de stat? Aș dori să știu ce uh, propune Comisia pentru viitor. Deocamdată se pare că planurile Comisiei nu um, s-au inclus uh, sectorul financiar. Um, la începutul anului, domnul Barroso a spus că trebuie să continue regimul de urgență pentru bănci și instituții financiare. Acestea fiind spuse, sprijin intenția de a crea un instrument mai eficient uh, pentru ajutoarele de stat pentru a elimina distorsionarea piețelor uh, cauzate de ajutoarele publice. În al doilea rând, nu sunt de acord cu modul în care raportorul folosește criza actuală ca scuză pentru a schimba obiectivele politicii europene de concurență. Obiectivul politicii, politicii concurenței este eliminarea obstacolelor în calea liberei circulației a bunurilor, serviciilor, persoanelor și capitalurilor. De exemplu, oricât de important ar fi incluziunea socială, aceasta nu aparține politicii de concurență. A crea mai multă concurență. E nevoie de mai multă concurență, nu de mai puțină și sunt de acord cu ce a spus domnul Hockmark. Concurența duce de mai multă competitivitate și tocmai aceasta este problema în zona euro. O altă întrebare pe care o am, dacă tot vorbim despre criza din zona euro, am o întrebare legătură cu um, fuzionarea a șapte bănci regionale în Spania într-o uh, bancă, într-o singură bancă care a devenit prea mare pentru a da greș. Aș dori să știu care este rolul Comisiei și uh, autorităților în domeniul politicii concurenței uh, în, în ceea ce privește această fuziune, pentru că este o fuziune care a avut consecințe foarte mari pentru zona euro. Nu trebuie să uităm de asemenea rolul Direcției Generale pentru Concurență, care trebuie să rămână neutru. Nu sunt convins uh, că Parlamentul trebuie să controleze sau să aibă mai multe spus în legătură cu activitățile acestei direcții generale, având în vedere rolul important pe care îl are Direcția Generală pentru Concurență pentru uh, reglementarea vieții interne. Nu cred eu cred că această direcție pentru concurență trebuie uh, consolidată pentru că uh, această activitate uh, comisiei este crucială. Domnul Clute nu este. Dau cuvântul domnului Schwab. Domnule președinte, eu nu vreau să intervin la Catch the Eye, ci sunt raportor pentru aviz la IMCO. Așa că vreau să-i mulțumesc domnului Sanchez Presedo pentru acest raport la obiect, foarte precis. Mulțumesc uh, colegilor de pe acum uh, pentru a nu ciunti din precizia acestui raport, pentru că doar atunci vom uh, vom fi fiabili din punctul de vedere al concurenței dacă rămânem la obiect. În acest sens, uh, voi depune împreună cu Gunnar Hockmark uh, amendamente numele PP-ului. Această nouă formă a raportului uh, a putut fi introdusă acum pentru a prelucra um, poziția emisă de comisie la DJ Concurență și pentru a o face mai ușor inteligibile. Și asta s-a și întâmplat. Ar fi foarte bine dacă am uh, abordat subiectul și mai amplu în ceea ce privește digiconcurență, pentru că, până la urmă, dreptul cartelurilor trebuie să fie clar abordat. La Comisia Europeană, știm prea bine, există un fel de cod uh, nu trebuie să încercăm, nu trebuie să se încerce unilateral să se angajeze noi uh, colaboratori. Dar dacă noi vrem ca dreptul concurenței să fie implementat ca atare și dacă vrem să profite și consumatorii, atunci trebuie ca la comisie să existe suficient personal, nu-i așa? Pentru a putea să se ocupe de această sarcină cu mare seriozitate, pentru a putea să subliniem foarte clar că pentru consumator este mai greu în domeniul private enforcement. Mult mai greu decât dacă comisia intervine ex officio. Sigur că trebuie să ținem cont de avantajele concurenței în domeniul uh, protecției consumatorilor, mai ales în ceea ce vește plățile online, pentru că vrem să finalizăm piața digitală europeană. Eu cred că accentul pe care Sanchez Presedo îl pune pe sectorul alimentar este foarte interesant Gunnar Höckmark însă are dreptate când spune că acesta este doar un domeniu dintre multe altele în care dreptul concurenței trebuie să fie uh, aplicat unitar. Uh, dreptul uh, de a oferi ajutor de stat este foarte sensibil și cred că ar trebui să discutăm despre mărirea plafoanelor după cum a spus și Sofie Intveld, trebuie să vedem dacă aceasta este calea corectă. Sigur că mărirea plafoanelor oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește prestatorii, dar trebuie să ne fie foarte clar că consolidarea bugetară care are loc în toate statele membre trebuie să fie una corectă, așa că extinderea plafoanelor nu ar trebui să facă ca controlele executate să fie mai laxe mai apoi. Așa că putem să spunem și în acest caz că politica concurenței nu trebuie să fie una care să cadă pe plan secundar. Raportorul Sanchez Presedo pune accentele foarte bine uh, în multe aspecte. Nu sunt atât de critic față de punctul 4, precum liberalii. Eu cred că băncile care primesc ajutor de stat trebuie să se confrunte cu următoarea întrebare. De ce primesc ajutor de stat? Așa că eu cred că nu putem să respingem automat punctul 4. Sunt mai critic oarecum față de punctul 5. Sigur că mecanismul de stabilitate europeană este ceva ce e foarte important pentru Uniunea Europeană și pentru zona euro și avem un cerc vicios în politica concurenței între stat și bănci și recapitalizare. Am dubii aici și cred că trebuie să mai dezbatem problema, dar nu la acest raport, ci într-o altă instanță. Punctul 19 mă încântă pentru că raportorul se exprimă clar pentru programele de conformitate, chiar dacă acestea nu pot înlocui uh, dreptul cartelului. Și, domnule Epping, să știți că în raport scrie foarte clar că la 22 Direcția Generală Concurență de la Comisie trebuie să primească mijloace financiare adiționale. Vreau să vă atrag atenția asupra unui punct pe care în mod normal îl abordează doamna Intveld, dar astăzi nu a făcut-o, 16. Acolo se sprijină un rol activ pentru Parlamentul European în ceea ce privește formularea politicii de concurență și eu cred că trebuie să ne asumăm acest rol cu atât mai bine cu cât vom avea un raport precis. Și eu cred că ceea ce a făcut uh, domnul Sanchez Presedo cu acest prim proiect de raport este un bun pas înainte. Mulțumesc, domnul Pada. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Sanchez Presedo pentru tot ce a întreprins până acum în calitate de raportor. Vreau să vorbesc despre alimente, agricultură și pescuit. Cu siguranță Cu siguranță trebuie să subliniem importanța agriculturii și sectorului de pescuit aici. Mie mi se pare că există acum universuri paralele pentru că agricultura și pescuitul sunt sectoare care, la ora actuală, sunt guvernate prin uh, resurse comune europene. Trebuie să ne asigurăm de faptul că politicile țin cont de norme concurențiale stricte. Adesea, ascultăm ce ne spune Comisia în context bugetar și ne transmite mesaje de genul trebuie să ținem cont de realitățile politice, de parcă realitatea politică ar fi un aspect ce ține de legea concurenței. Nu este așa. Așa că noi trebuie să fim onești și să fim cinstiți când discutăm despre aceste lucruri în context concurențial. Mulțumesc! Vă atrag atenția în ceea ce privește reforma ajutorului de stat, va exista o procedură de consultare și atelierul de lucru va fi organizat pe 25 septembrie. Și acum mă adresez comisiei dacă are de făcut o declarație acum, după care dăm cuvântul raportorului, v-aș ruga să fiți cât mai succinți uh, cu putință, pentru că suntem deja în urmă cu timpul. Din partea comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută uh, proiectul de aviz al domnului Sanchez Presedo pentru că se ilustrează multe dintre aspectele uh, pe care a muncit comisia anul trecut. Ne bucură tonul în general pozitiv al avizului și salutăm multe dintre acțiunile întreprinse anul trecut și multe dintre acțiunile care sunt în desfășurare. Luăm notă de acordul general pe care îl simțim față de uh, noua propunere pentru noul format. Noi credem că ceea ce facem acum este partea răspunsului pentru crearea de cele mai bune condiții cu putință pentru redresarea economică acțiunile în domeniul politicii concurenței sunt îndreptate către stabilirea, către atingerea obiectivelor pieței interne, iar Digi Concurență sprijină alte inițiative politice în acest sens. Luăm notă de multele elemente discutate astăzi și vom reveni asupra acestora mai târziu. Deocamdată dorim doar să menționăm câteva scurte uh, aspecte. Uh, Luăm notă de sprijinul manifestat de dumneavoastră în ceea ce privește acțiunile antitrust și de compensare, sublinind că programul de lucru pe 2012 al Comisiei oferă o inițiativă legislativă pentru acțiunile de compensare în legea antitrust. Cu privire la sectorul alimentar, luăm notă cu satisfacție de faptul că raportorul face trimitere la raportul cu privire la uh, sectorul alimentar publicat în acest an, și care a fost uh, inițiat la solicitarea eurodeputaților. Vrem o îmbunătățire în ceea ce privește concurența um, autorităților de producători, organizațiilor producători, mă scuzați, știind că și sectorul agricol ar trebui să facă obiectul legii concurenței. În ceea ce privește car cartelurile, noi uh, sprijinim acțiunile de implementare și recomandarea de a utiliza în continuare procedura uh, Uh, de mediere. Cu privire la punctul 19, vrem să facem o clarificare. Sistemul de implementare european este unul administrativ care se axează pe întreprinderi și nu pe indivizi. E uh, deja cunoscut că există proceduri de detectare în ceea ce privește sancțiunile pecuniare. Uh, în ceea ce privește portofoliul companiilor și sancțiunile care pot fi aplicate lucrătorilor care au uh, participat în activități ilegale și de cartel, să știți că aceasta este o cale uh, paralelă pentru a descuraja ceea ce se întâmplă în uh, întreprinderi. Modelul european de implementare nici nu limitează și nici nu preîntâmpine aceste acțiuni. Comisia ia notă de faptul că s-a dezbătut mult uh, incriminarea din anii trecuți dar nu există un consens clar. Cu privire la carteluri, introducerea sancțiunilor penale individuale poate să fie un instrument eficient pentru a îmbunătăți eficiența implementării în plus față de uh, celelalte măsuri. Incriminarea individuală este o metodă de a arăta public cât de dăunătoare pot fi cartelurile. Experiențele recente din mai multe state membre arată că incriminarea poate să fie eficientă doar dacă legislația este una adecvată. De aceea e necesar un număr de criterii. De exemplu, uh, puteri uh, de, puteri de anchetă, prerogative de anchetă, mă scuzați, um, disponibilitatea jurilor și a uh, judecătorilor de a da curs acestor cauze, și să știți că mai multe state, precum Suedia și Olanda, au uh, analizat posibilitatea de a introduce aceste sancțiuni penale și au deliberat uh, foarte mult pe acest subiect. Dar Comisia nu consideră că comunicarea este un instrument uh, util pentru a duce mai departe acest subiect. Mai degrabă o luăm pe calea dialogului cu Parlamentul, pentru a vedea cum putem să progresăm, fie oral, fie în scris sau fie în cadrul unui atelier. O ultimă remarcă acum, mai ales uh, dată fiind uh, precaritatea resurselor, să știți că noi sprijinim tot ceea ce spune raportorul cu privire la garantarea resurselor în domeniul concurenței. Așteptăm un nou schimb de vederi cu privire la acest raport, dar și uh, în particular pe aviz. Mulțumesc! Domnul Sanchez Presedo, pentru concluzii, foarte pe scurt, vă rog. Muchas gracias, <clears throat> presidente. Muy brevemente, eh, para dar las gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să mulțumesc eh, tuturor celor care au participat la această dezbatere. Unii dintre eh, raportorii din anii precedenți au participat, de asemenea președintele grupului de lucru, domnul Schwab, și Întreaga experiență pe care o aveți va contribui la acest raport. Intenția mea a fost aceea de a face o primă propunere pentru a provoca această dezbatere, pentru a deschide o listă de întrebări și îngrijorări, preocupări pe care le-am detectat până acum. Nu uh, doream în niciun fel să fiu polemic și cred că sunt uh, prezente aici principalele axe pe care doream să le dezbatem. S-a vorbit despre criză, strategia europeană 2020, creșterea inteligentă și durabilă și inclusivă. Și, bineînțeles, incluziunea nu este singurul obiectiv al nostru, dar este un obiectiv important și politica în domeniul concurenței poate contribui pentru realizarea ei. Așa cum spunea și domnul Hogmar, uh, această parte a pieței este o parte importantă a incluziunii sociale și dorim ca autoritățile publice să dispună de resursele necesare pentru a fi eficiente și dacă există instrumente care nu sunt eficiente, atunci avem nevoie de resurse pentru a corecta această situație și pentru ca cetățenii să poată avea acces la concurență în mod direct. Aceasta, fără îndoială, va duce la incluziune socială. Nu dorim să avem o abordare polemică a relației între serviciile de interes economic general și concurență, pentru că nu e vorba aici de a face o dezbatere pentru a vedea dacă concurența este compatibilă sau nu cu aceste servicii. Nu este vorba aici de o dezbatere în legătură cu privatizare sau nu a serviciilor publice, e o dezbatere în legătură cu eficiență, în legătură cu cum putem da o valoare adăugată resurselor publice, cum îi putem ajuta mai bine pe cetățeni cu resurse limitate și felul în care politica în domeniul concurenței ne poate ajuta pentru a atinge aceste scopuri. De aceea, cred că putem avea elemente rezonabile de echilibru în această dezbatere la care vom ajunge între toți. Și cred că, domnule președinte, cred că ar trebui să ne arătați probabil care este calendarul pentru amendamente. Eu aștept în continuare dezbaterea cu foarte mare interes. Știu că există aspecte care pot fi completate, care pot fi corectate și misiunea mea este tocmai aceea de a reflecta interesul general al Comisiei în calitate de raportor. Din uh, Intervențiile pe care le-am auzit până aici și din experiența mea pot să spun că sunt optimist și că vom realiza acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you. It seems that Mrs. Sofia... Mulțumesc! Cred că doamna Invelt dorește să intervine, dar vă rog foarte pe scurt. Foarte pe scurt, domnule președinte, și vreau să-mi cer scuze raportorului pentru că am cerut cuvântul înainte de a lua cuvântul domnul Presedo, dar nu m-ați văzut întotdeauna mă întreb cum este structurată această dezbatere, pentru că noi punem întrebări, adresăm întrebări comisiei, dar nu primim răspunsuri. Noi am adresat niște răspunsuri foarte concrete și n-am primit răspunsuri. Am, încer- am întrebat în legătură cu Libor și Euribor, în legătură cu cazurile în fața tribunalelor, am întrebat care este poziția comisiei în legătură cu politica de concurență în PAC. Am întrebat ce se întâmplă, care este care este poziția colegiului și aș dori să avem niște răspunsuri clare. Președintele, Comisia ne-a spus că va răspunde mai târziu și am să cer comisiei să trimită răspunsurile și comentariile membrilor noștri. Comisia, vă rog. Mulțumesc. În legătură cu sistemul de plată, avem următorul punct pe ordinea de zi care se referă la această chestiune și avem un coleg aici care vă poate da mai multe detalii. referitor la anchetele în curs. Știți foarte bine că nu putem face comentarii. Mulțumesc, spune președintele. Termenul de prezentare a amendamentelor 3 octombrie, analizarea amendamentelor 6 noiembrie și votul pe 23 ianuarie. Trecem acum la următorul raport către o piață europeană integrată a plăților efectuate cu cardul pe internet și de pe telefonul mobil, domnul Terho. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorilor din umbră cu care am avut o dezbatere foarte utilă în această dimineață și mulțumesc pentru amendamente, pentru o bună cooperare și secretariatului pentru ajutor. Au fost depuse 155 de amendamente, multe dintre ele completând și făcând raportul și făcând ca acesta să fie mult mai precis. Și sunt de acord cu multe dintre opiniile exprimate de raportorii din umbră. Aceste amendamente se referă la comisioanele interbancare multilaterale, în mare parte. Se pare că în ceea ce privește aceste comisioane interbancare multilaterale, mulțumit amendamentelor, uh, textul final va fi mult mai uh, strict. Acum uh, rămâne la latitudinea comisiei dacă va avea un, o interdicție generală în plan european a plafanului pentru cimuri sau dacă va avea loc o intervenție treptată. Noi credem că ar trebui să existe un nivel minim mult mai transparent și bazat pe curs. Această claritate juridică este imperios necesară. Dar în ceea ce privește abolirea totală a mifurilor, a cimurilor, să știți că s-a sugerat și așa ceva. Prin urmare, vedeți că există câteva elemente contradictorii, dar și elemente care se completează reciproc. Să știți că la reuniunea raportorilor din umbră am decis în unanimitate că la liniatul 10 ar trebui să uh, lăsăm textul așa cum este și să cerem Comisiei un studiu de impact în ceea ce privește abolirea cimurilor. Vrem un studiu de impact cât mai repede cu putință până la finele acestui an, sigur, dacă este posibil. O altă chestiune despre care am discutat cu raportorii din umbră a fost din nou o problemă spinoasă, unde opinie sunt divergente și din nou uh, uh, când vine, era vorba de suprataxe, uh, de abolirea suprataxelor sau de diminuarea acestora, treptat. Și pe acest subiect am decis următoarele. ar fi înțelept ca înainte ca grupurile politice să facă orice mișcare și să se exprime pentru abolire sau nu, să comandăm și în acest caz un studiu de impact. Mă bucură un lucru că pe celelalte subiecte majore cum ar fi uh, siguranță, protecție a consumatorilor și accesul terților părți la informații, suntem în acord. E vorba de accesul terților părți la bilanțul uh, uh, bancar. După cum bine știți, am găsit deja niște compromisuri și sunt convins că vom putea să ne continuăm colaborarea. Acum aștept intervențiile colegilor mei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor! Doamna Sari are cuvântul ca prim raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. După cum a spus deja domnul Terho, grupurile politice par să aibă idei similare atunci când e vorba despre standardizare, um, despre co-badging, adică cuplarea mărcilor și despre accesul terților, terților la, um, conturi bancare, la, la informații despre conturile bancare. Când discutăm despre niște standarde uh, comune, tehnice pentru schemele de plăți, eu sunt convinsă că putem să găsim niște formulări de compromis. Dar, după cum a spus și domnul Terho, avem suprataxe și avem cimuri, uh, două subiecte spinoase cu amendamente contradictorii. În ceea ce privește cimurile, știm că veniturile bazate pe cimuri sunt mult prea mari și acestea sunt mult prea scumpe, comparativ cu costurile care sunt efectuate în baza acestora. Noi știm că cimurile sunt acum parte a modelului uh, uh, antreprenorial existent. Așadar, e nevoie de transparență în domeniul comisioanelor interbarcare multilaterale și pentru asta avem nevoie de un studiu de impact pentru a vedea exact de ce regulament uh, e nevoie în plan comunitar. Și apoi, suprataxele, o altă problemă sensibilă. E oarecum similară cu cimurile. Suprataxele nu sunt mereu bazate pe costuri și sunt adesea utilizate pentru a înregistra profit. Cei care utilizează carduri mai scumpe profită. Costurile vor fi acoperite de utilizatorii cardurilor mai ieftine. Așa că amendamentul meu, 116, susține că ar trebui să existe o metodă unică de plată, fără niciun fel de suprataxă pentru consumatori. Orice suprataxă pe alte instrumente nu trebuie să depășească costul uh, direct Pentru asta e nevoie de transparența costurilor, pentru că altminte nu vom putea să calculăm nivelul acceptabil al suprataxei. O interdicție totală asupra taxelor ar putea genera costuri ascunse. Și trebuie să ne gândim și la uh, ceea ce se întâmplă cu IMM-urile în momentul în care încearcă să acopere costurile uh, cardurilor pentru consumatori. Avem nevoie și în acest caz de un studiu de impact în ceea ce privește suprataxele înainte de a trage niște concluzii finale. Evident, acum discutăm în contextul cărții verzi, dar transmitem un semnal foarte ferm, pentru că parlament, știm, știm exact ce vrea Parlamentul European. Și de aceea suntem de părere că e nevoie de un studiu de impact înainte de a avea propuneri legislative din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pader! Mulțumesc! Mulțumesc uh, domnului Terho, raportorului, Sunt extrem de încântat de cursul acestei dezbateri și pe noi ne îngrijorează exact aceleași aspecte menționate deja. Uh, comisioanele interbancare multilaterale, suprataxele și așa mai departe. Ne interesează în primul rând opinia comisiei. Noi considerăm că consumatorul trebuie să înțeleagă ce plătește. Și ar trebui să o luăm exact pe această cale și cu, cu siguranță ajungem la un compromis. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sophie Intveld, tot raportor din umbră. Can be very brief. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că cu toții suntem mulțumiți de atitudinea constructivă pe care a avut-o raportorul și de lucrul pe care l-a făcut. Cred că există o convergență foarte mare în legătură cu chestiuni precum standardizarea, guvernarea, accesul la, a, la cuplarea mărcilor și așa mai departe. Toate aceste uh, a exerciții ne-au permis să deschidem piețele și să facem ca inovarea să fie posibilă. În ceea ce privește mifs și uh, suprataxarea, Comisia aș vrea să ne spună de ce Comisia n-a ținut cont de apelurile Parlamentului, n-a acționat în fața situației prezente și nu s-au luat decizii uh, de fapt, tribunalele au luat decizii în acest uh, domeniu și vreau să văd care sunt politicile și ce acțiune are de gând să ia Comisia. Pentru că se pare că uh, comisioanele interbarcare sunt un lucru uh, care există de mult timp și poate există și prietenei acestor comisioane aici în cameră sunt foarte greu de eliminat, sunt foarte rezistente și de câte ori se dă o decizie în legătură cu eliminarea lor, de fiecare dată se pare că calendarul se prelungește încet încet. Deci sper să putem face acest lucru într-un uh, interval rezonabil de timp. Și poate că contradicțiile aparente între cele două amendamente de compromis pe care le-am uh, discutat, cred că în cazul acestor comisioane interbarcare multilaterale poate ar face ca Comisia să ne prezinte o evaluare de impact cât mai repede cu putință și să nu mai aștepte adoptarea raportului nostru pentru a lucra la această evaluare. Referitor acum la suprataxe. E clar că nu se pot combina două opțiuni, că trebuie să alegi ori o interdicție totală, ori o reducere a acestor suprataxe, dar cred că mai întâi avem nevoie de informații suplimentare înainte de a putea alege efectiv una dintre cele două opțiuni și pentru a putea astfel justifica alegerea făcută. Iar propunerea comună a raportorilor din umbră de a cere o evaluare de impact cred că este foarte bună. Mulțumesc, spune președintele. Se pare că următorul vorbitor nu este aici în sală. Domnul Bas, doamna Ashley, așa că dau cuvântul domnului Nicolaus. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am văzut în prezentarea raportorului și în text, în uh, amendamentele prezentate, se pare că există o convergență a punctelor de vedere. Și pot să spun că sunt uh, mulțumit pentru că majoritatea dintre noi am reușit să avem un punct de vedere convergent. Cred că textul ar trebui să fie un pic mai strict și un pic mai concret și aș spune din acest punct de vedere că, din punctul meu de vedere, prioritatea ar trebui să fie aceea protejării cetățenilor și a consumatorilor prin această procedură. Și aici intervine o chestiune foarte importantă și anume tendința de a utiliza alte mijloace de plată față de ceea ce se face astăzi sau față de plata, plata în numerar. Și dacă nu ținem cont de această realitate, din păcate aceasta va duce la noi probleme și va face ca anumite categorii de persoane să nu aibă acces la plata electronică. Cred că trebuie să ținem cont de această chestiune și să o introducem prin amendamentele noastre. Pe de altă plată, aștept să văd ce amendamente vor fi prezentate, dar pentru ca plata electronică să fie sigură cu mijloacele de care dispunem astăzi, în al doilea rând, nu ar trebui ca prestarea de astfel de servicii să aibă un impact asupra asupra consumatorului și în ceea ce privește comisioanele interbancare multilaterale, a existat o dezbatere aici. Noi suntem de acord um, să fie eliminate și un ultim element trebuie să se ofere o garanție a securității în ceea ce privește fraudele uh, practicate în cadrul plăților electronice și în cadrul accesului la cont. Mi s-a părut că raportorul este de acord în principiu cu toate aceste elemente și vom contribui și noi pe cât vom putea la elaborarea acestui raport, care pare destul de tehnic, dar nu este neapărat tehnic, pentru că are consecințe importante asupra vieții cetățeanului de rând. Mulțumesc! Domnul Gozes, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru munca sa, pentru că a ajuns la un raport echilibrat. Nimeni nu o să fie surprins că vorbim aici de comisioane de interschimb, comisioane intermarcare, pentru că eu am fost raportor și doamna Inveld uh, spunea din aur că nu reușește să omoare acest virus. Eu cred că nu trebuie omorât, pentru că serviciile de plată, din câte știu eu, doar dacă nu ne transformăm, nu este un serviciu public. Este un serviciu pe care îl oferă anumite entități, domeniul lor a fost extins prin directiva serviciilor de plată și această activitate trebuie deci să fie remunerată. Fiind vorba de aceste comisioane interbancare, anul trecut a existat într-adevăr și recunosc acest lucru, dar un lucru care s-a spus de mai mulți ani încoace este că aceste comisioane sunt justificate dacă sunt transparente și sunt fundate din punct de vedere economic. Și aceasta nu înseamnă să susținem eliminarea lor. Și ni se spune, comisia ne spune că există doar șase țări care a, practică astfel de, șa- de comisioane. Și că dacă sunt doar șase, atunci nu sunt utile dar atunci uh, ar exista poate multe lucruri care sunt inutile, pentru că e foarte greu să găsim 27 de țări care să aibă aceeași practică peste tot. Și de ce în unele țări da și în alte țări nu? Pentru că în unele țări remunerarea serviciilor de plată, inclusiv a celor făcute cu cardul, se face în alt fel. Există țări, de exemplu, unde se face plata cu cecuri și nimeni nu spune că ar trebui eliminată această plată. Și în loc de a avea transparență, nu, obținem o mai mare opacitate, pentru că un anumit instrument de plată va fi finanțat practic printr-o prelevare făcută pe tranzacțiile făcute cu un alt instrument de plată. Deci nu sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere. În ceea ce privește comisioanele interbancare și de altfel și comisarul în cadrul dezbaterilor parlamentare pe care le-am avut a spus că nu este absolut de acord Cred că există o cerere făcută pentru a face o evaluare de impact. Această cerere este foarte bună, rezonabilă, dar studiul de impact trebuie făcut cu o adevărată obiectivitate. Nu să arătăm că trebuie eliminate aceste comisioane, ci să vedem exact cât costă ele, dacă sunt justificate sau nu și dacă nu există o modalitate de remunerare a celor care realizează plățile cu cardul, atunci cum am putea o face? pentru că n-aș dori ca uh, firmele să uh, creeze locuri de muncă, creștere economică și în același timp să le sustragem toate resursele pentru că poate să facă și altfel. Într-adevăr, uh, Există societăți uh, care au făcut acest lucru, dar acum, în ultima vreme, după criză, și-au cam schimbat atitudinea. Deci trebuie un studiu de impact foarte corect, care să analizeze toate chestiunile, cum se pot finanța eventual aceste servicii de plată, dacă ar fi eliminate aceste comisioane interbancare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schmidt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul 30 din partea domnului Fox. Sunt de acord cu el. Dânsul spune că este a, foarte complicat să intervenim într-o piață funcțională. În general, sunt de acord că ar trebui să fim foarte atenți și cred că tocmai asta spunea și domnul Gozes mai devreme. Însă aș spune că susțin un amendament în care se spune că acesta nu este o piață funcțională, deci că trebuie să facem ceva. De multe ori ne uităm înspre Statele Unite și cât de restrictive au fost ei acolo, iar costurile pentru consumatori din această cauză au scăzut foarte clar. Deci cred că și noi ar trebui să luăm măsuri, dar bineînțeles avem nevoie de un studiu de impact și trebuie să fim precauți înainte de a o face. Dar trebuie să recunoaștem că piața n-a funcționat prea bine până acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Epping. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc uh, în numele domnului Ashley Fox, care își cere scuze pentru că nu poate participa la dezbaterea de astăzi și uh, vreau să mulțumesc domnului Terho pentru munca sa la acest raport. Domnul Fox susține abordarea raportorului și amendamentele sale doresc doar să îmbunătățească și nu să modifice textul. Susținem uh, primele amendamente de compromis care au fost prezentate și trebuie să ne reamintim că plățile efectuate cu cardul pe internet și pe telefonul mobil sunt o piață relativ nouă și trebuie să permitem timpului ca inovarea să se instaleze. Este o adevărată oportunitate pentru a promova piața digitală și pentru a face comerțul transfrontalier digital mai ușor, pentru a crea noi locuri de muncă în acest proces. Regulamentele n-ar trebui să inhibe inovarea în aceste piețe. Domnul Fox este de acord cu amendamentele care arată că e nevoie de o analiză clară a costurilor în cadrul uh, plăților cu numerar pentru a vedea comparativ ce se întâmplă cu plățile efectuate cu cardul pe internet și pe telefonul mobil. Și uh, schemele cu trei părți sau cu patru părți ar trebui tratate uh, pe picior de egalitate, recunoscând că există totuși diferențe în felul în care ele sunt operaționale. În ceea ce privește comisioanele interbancare multilaterale, MIFS-urile, domnul Fox ar reuși, ar dori să se reflecte comisioanele uh, care pot fi verificate și justificate. Și pentru că nu există o alternativă realistă pentru MIFUR, atunci obiectivul n-ar trebui să fie acela de a le interzice, ci de a preveni niște comisioane foarte ridicate. Domnul Fox nu crede că ar trebui stabilit un plafon pentru aceste comisioane, pentru că aceasta ar putea duce la o ridicare a comisioanelor în țări unde ele sunt mai scăzute. În ceea ce privește uh, suprataxele, acestea crede că sunt uh, deja prevăzute în uh, directiva pentru o mai mare transparență pentru consumatori și că n-ar trebui să aducă venituri suplimentare. Sperăm ca toate acestea să fie benefice pentru consumatori și că sugestia ca acestea să fie obligatorii ar trebui să prezinte și niște garanții de risc. De asemenea, domnul Fox nu consideră că băncile ar trebui să aibă acces la informațiile clienților în legătură cu disponibilitatea lichidităților pentru tranzacții. Și vom avea discuții preliminare în continuare înaintea votului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, câteva comentarii generale din punctul meu de vedere așa cum a spus uh, și colega mea, există aspecte mai detaliate la care aș putea interveni aici. Este o dezbatere foarte interesantă pentru noi și punctele de vedere pe care le-am văzut și amendamentele propuse reflectă ce am văzut și în consultarea publică, în special din punctul de vedere al utilizatorului acestor servicii de plată. Comisarul Barnier și vicepreședintele Almunia au repetat de multe ori și în audierea publică și în Cartea Verde că până la urmă utilizatorul de la capătul lanțului este cel important, consumatorul. Deci el trebuie să fie în centrul politicilor viitoare. Și toate chestiunile pe care le-ați abordat sunt importante. În consultarea publică am văzut ce se întâmplă cu mifurile, suprataxe, toate acestea, cuplarea mărcilor, toate acestea sunt uh, dezbatere aprinse, să spunem așa. Înainte de a intra în detalii, aș vrea să vă fac o prezentare a următorilor pași pe care vom face din punct de vedere ai Comisiei. În următoarele săptămâni vom prezenta niște politici orientative, ceea ce înseamnă că din uh, domeniile identificate în Cartea Verde vom alege acele chestiuni care sunt mai urgente și pentru care e nevoie de acțiune urgentă. Deci va exista o afirmație calitativă și propuneri legislative concrete pe care le vom vedea la anul, în prima jumătate a anului 2013. Vreau să vă reasigur din acest punct de vedere că suntem acum într-o etapă finală a analizei și vom prezenta această declarație probabil la începutul lui octombrie. Am început deja să vedem ce se întâmplă cu acest studiu de impact și vom susține um, propunerile legislative viitoare care vor apărea în felul acesta. Referitor la elementele esențiale care au fost menționate aici, referitor la suprataxe, este o chestiune foarte importantă din punctul de vedere al consumatorului, a utilizatorului. Suprataxele excesive, acestea au fost rezolvate prin directiva referitoare la protecția consumatorilor. Însă atât în Cartea Verde cât și în consultarea publică s-au manifestat uh, multe critici referitoare la aceste suprataxe. După cum știți, directiva referitoare la serviciile de plată oferă statelor membre posibilitatea de a interzice sau de a impune plafoane pe pentru aceste suprataxe, iar statele membre l-au interpretat în mod diferit și aceasta a creat confuzie. De aceea analizăm noi modalități pentru a, clarifica lucrurile pe piață, eventual prin revizuirea directivei serviciilor de plată, care se va face, după cum știți, la începutul anului viitor. Avem un studiu acum în acest sens care credem că ne va arăta ce ar trebui să facem în legătură cu suprataxele pentru a avea o piață mai transparentă și mai autentică. Din punctul de vedere al mifurilor, cred că ar trebui să dau cuvântul colegului meu de la DG Concurență. Uh, Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, aș răspunde și la întrebarea doamnei Intvelt uh, de la dezbaterea precedentă, tocmai în legătură cu uh, comisioanele interbancare multilaterale. Doamna Intvelt a spus că nu este mulțumită de faptul că Comisia nu a făcut ceva deja în legătură cu aceste comisioane. Eu nu sunt de acord. Comisia nu a făcut nimic până acum în legătură uh, cu uh, taxele interbancare. Ne ocupăm de peste 20 de ani de aceste aspecte și faptul că uh, Um, Curtea de la Luxemburg s-a exprimat în luna mai în legătură cu um, comisioanele interbancare uh, a fost legată de faptul că Comisia a adoptat o decizie în legătură cu aceste taxe interbancare. Deci, uh, Curtea de la Luxemburg a reacționat la o acțiune a Comisiei. Și curtea a spus că este de acord cu Comisia, practică în legătură cu toate aspectele în legătură cu aceste taxe interbancare. Aplicarea um, măsurilor în acest domeniu este de multe ori în uh, mâinile autorităților naționale. Um, avem probleme cu Mastercard, uh, uh, avem de asemenea un caz uh, în momentul de față cu, cu Visa. Um, s-au adresat mai multe obiecții în în august, deci de asemenea în statele membre Comisia cooperează cu autoritățile responsabile de concurență din dar acest lucru nu înseamnă că nu e nevoie de un singur regulament care se aplice în toată Uniunea Europeană pentru a fi mai eficienți. Și tocmai acesta este aspectul abordat în Cartea Verde și de aceea suntem aici astăzi să ascultăm punctul de vedere al uh, Parlamentului și, după cum spunea colega de la DG Markt, vom anunța următoarele etape în luna octombrie. Deci, um, asta aveți dreptate să puneți întrebarea și eu vă spun că facem anumite lucruri în acest domeniu. În timp ce ne gândim la acest regulament, bineînțeles, aplicăm uh, legislația în domeniul concurenței și pe baza deciziei curții uh, din mai. În ceea ce privește observațiile în legătură cu um, faptul că comisioanele interbancare multilaterale ar putea fi uh, Uh, necesare, pentru că serviciile nu sunt gratis, ar trebui să clarific poate lucrurile. E vorba de două domenii în care se percep comisioane interbancare multilaterale. E vorba de tranzacții de debit direct. În șase state membre se percep uh, comisioane interbancare um, dar în Cartea Verde se abordează plățile cu cardul, uh, plățile pe internet și cu telefonul mobil. Um, în, uh, în, pe internet se percep uh, în, la nivel național, dar mai ales în sistemele Visa și Mastercard, astfel de uh, comisioane, practic în toate statele membre și ni, uh, nivelul acestor comisioane este diferit de un stat membru la altul. Și ne este foarte greu să înțelegem de ce sunt atât de diferite aceste comisioane, de ce în uh, Polonia, um, consumatorii uh, plătesc comisiune de 5 ori mai mari decât în Belgia. Iată, sunt chestiuni relevante pentru piața internă, pentru integrarea piețelor și de aceea am scris această carte verde. Nimeni nu spune însă că aceste servicii trebuie să fie gratis. Problema cu comisioanele interbancare este faptul că nu există transparență, consumatorii nu știu de ele. Um, cei care vând bunuri sau servicii nu pot să influenteze aceste comisioane și consumatorii plătesc aceste instrumente scumpe fără să știe acest lucru. Iată de ce am pregătit Cartea Verde. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul din nou domnului raportor Sampo. Vă rog, cât mai pe scurt. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc uh, pentru observațiile dumneavoastră constructive. Nu vă mai face un, încă un rezumat, dar voi aborda un aspect. Unii ne-au amintit faptul că uh, dorim să regiferăm aici în interesul consumatorilor și trebuie să avem tot timpul în vedere interesul consumatorilor când discutăm aceste aspecte. Acesta este obiectivul nostru al tuturor. Vă mulțumesc încă o dată. Vom uh, acționa rapid, chiar săptămâna viitoare. Mulțumesc! Votul la Econ uh, va avea loc pe 26 septembrie și în plenară în uh, octombrie 2012. Trecem acum la raportul domnului Giegold. E vorba de modificarea directivei 2009-65-EC. Este un prim schimb de opinii și rog colegii să fie cât mai succinți. Ja, vielen Dank. Ich werde das uh, mal hier ausnahmsweise. Mulțumesc. Într-un mod absolut excepțional, voi vorbi în germană, să se bucure și domnul Mann. Bună ziua! USITS oder OGAF auf Deutsch ähm, ist. OPCVM este o poveste de succes, cel puțin potrivit datelor din anul acesta, 5,95 miliarde de euro sunt investite în OPCVM-uri și e foarte interesant că OPCVM este un succes pentru că există un cadru clar de reglementare și de aceea există și încrederea uh, investitorilor simpli și încrederea consumatorilor. Practic, e vorba de un instrument care e utilizat de uh, mulți uh, uh, cetățeni pentru asigurare de pensie, de viață și așa mai departe. De aceea avem de-a face cu uh, un echilibru Uh, primordial pentru că noi acționăm în interesul uh, sprijinului consumatorilor și pentru că trebuie să generăm în continuare încredere în acest produs, să o extindem, iar de cealaltă parte trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în cazul în care mergem prea departe, în cazul în care există uh, produse diseminate în alte sectoare mai puțin reglementate. Ei bine, trebuie creat un echilibru între aceste două posibilități. Comisia, în cadrul uh, OPCVM 5, după cum spunem noi, reglementează trei domenii. Odată, îmbunătățirea solicitărilor către bănci și asumării răspunderii față de uh, ceea ce se întâmplă. Mulți uh, cetățeni și-au depus banii și trebuie să existe o garanție a investițiilor da, în momentul în care gestionarii Uh, acestora trebuie să-și asume pe deplin uh, răspunderea. Consumatorii noștri trebuie să fie siguri că nu vor suporta cheltuieli pentru daune de care nu se fac ei vinovați. Comisia ne propune în acest sens ceva util, dar mă interesează ce se întâmplă în momentul în care ea nu poate să tragă la răspundere uh, pe cine e vinovat, cum a fost în cazul Medov. De aceea trebuie să revenim la Uh, negocierile și la rezultatul acestora în cazul raportului Schmidt. Să revenim la situația în care, și în cazul OPCVM, dacă vinovatul nu poate să ofere compensații, de exemplu în cazul în care se pierd documentele la o, la o bancă de depozite, sau în cazul în care nu mai există accesul la acele documente. Trebuie să existe cineva care să plătească. Nu se poate, în calitate de utilizator simplu, uh, să recunoști ce se întâmplă cu un anumit uh, contract. Pentru că dată fiind uh, complexitatea acestui subiect, trebuie să ținem cont nu numai de un hazard moral, ci uh, de o protecție decentă a consumatorilor. OPCVM trebuie de asemenea să fie un sistem adaptat la ceea ce se întâmplă în termeni internaționali. Există fondurile alternative de investiții și trebuie să ținem conștient modul în care evoluează acestea în momentul în care reglementăm sau re-reglementăm OPCVM. Mie mi se pare foarte interesant faptul că mulți oameni se gândesc uh, la sistemele de uh, remunerare și compensare. Pentru că atunci când discutăm despre aceste fonduri, trebuie să existe o, uh, o relație de paritate. În momentul în care investitorii câștigă prost, să răspundă managerii și când investitorii câștigă bine, să se poată bucura și managerii. Deci să existe această relație de paritate. Când fondurile sunt active în uh, baza obligațiunilor, întâi trebuie să profite investitorii și apoi prin remunerări și gestionarii, dar dacă se ajunge la pierderi, atunci clar, există și o răspundere de răscumpărare. Și atunci ce se întâmplă cu transparența costurilor? Oare ne-am dus sufi- am mers suficient de departe? Costurile care sunt uh, suportate de investitori sunt oare ele transparente? Și cum anume sunt ele ilustrate prin prisma utilizării fondului. În acest sens, mă interesează ce se întâmplă cu primele, cu bonusurile. Să știți că buna consiliere este împiedicată în momentul în care uh, acționarii trebuie să plătească anumite prime. Trebuie să vedem dacă există stimulentele necesare aici, dacă ar trebui să intervenim și la acest capitol. În al treilea sector, al, propus de comisie, în sectorul sancțiunilor, trebuie să existe armonizare. Peste tot în Europa trebuie să existe un sistem cel puțin comparabil de sancțiuni și de aceea o armonizare minimă este, în opinia mea, salutară. OPCVM 5 este un dosar relativ limitat. Multe dintre chestiunile pendinte deja așteaptă OPCVM 6. Foarte mulți acționari, investitori și foarte multe ONG-uri, până la asociațiile de agenți economici, așteaptă un rezultat. Toată lumea participa la discuție, fiindcă vedem că au apărut pe piață niște evoluții neintenționate ceea ce se întâmplă în domeniul OPCVM nu mai e în deplină concordanță cu ceea ce de fapt noi ne-am imaginat la un moment dat. Așa că creativitatea din acest domeniu, să știți că depășește câteodată limita pieței și a ceea ce suportă piața și de aceea există acest uh, pericol. Uh, să pierdem avantajul concurențial pe piața europeană dacă lăsăm să înflorească toate florile acolo unde au răsărit. E interesant de urmărit uh, ce se întâmplă pentru că OPCVM trebuie să investească în uh, produse lichide și să vedem ce tensiune ar putea exista între cererile de OPCVM și necesitatea și dorința de a avea investiții pe termen lung, mai ales în domeniul social și ecologic, în domenii utile din punct de vedere economic așadar. Nu pot decât să spun că mă bucur de pe acum să cooperez în continuare cu raportorii din umbră. Mă bucur uh, faptul că au preluat impulsurile venite de la Comisie pentru a vedea cum anume în plan comunitar putem să facem ca acest sector să fie mai sensibil la elemente sociale și de mediu. Suntem într-o discuție foarte constructivă cu toți cei implicați și mă bucur, uh, mă bucur de pe acum să pot uh, continua lucrar, lucrările. Aștept impulsurile din partea colegilor care vor participa la dezbatere pentru că sunt convins că vom acționa în spiritul cooperării și constructiv, ă, constructivismului. Asta pentru că noi suntem aici să intervenim uh, pentru consumatorii noștri, pentru că în etapa post-criză trebuie ca aceștia să se bucure de un uh, domeniu echitabil. Mulțumesc. Aștept intervenții. Mulțumesc. Cinci raportori din umbră vor interveni. Vă rog să fiți cât mai succinți cu putință. Dau cuvântul mai întâi domnului Thomas Mann. Voi utiliza și eu limba mea maternă, cum a făcut și Sven. Uh, se creează următoarea impresie că politica se târăște în spatele evenimentelor și încearcă să coordoneze ceea ce a dat greș pe piețe. Este un pas foarte important ca prin OPCVM 5 să putem interac să putem uh, uh, acționa într-o manieră uh, expertă și să realizăm ceea ce ne propunem. Acționarii, investitorii OPCVM sunt unii mici, au un, nevoie de un nivel de protecție ridicat. Prin urmare, trebuie ca locurile de tranzacționare și uh, depozitele să poată să ofere un nivel maxim de protecție. Făcând acest pas, cu siguranță progresul va veni deja de la sine și cred că uh, este un nivel foarte important de reglementat, pentru că trebuie să garantăm un nivel maxim de protecție al acționarilor noștri. Discuția trebuie uh, purtată și la nivelul asumării răspunderii. Nu putem să ne mulțumim cu eschivările. Eu cred că este foarte important așadar să avem o asumare a răspunderii pe deplin garantată. Și dacă îmi permiteți, vreau să spun că ar trebui ca acești uh, manageri subcontractați să poată fi uh, angajați doar uh, dacă există o, disemin- o, o separare foarte clară a intereselor, pentru că altfel nu poate să funcționeze asta. Uh, eu cred că acest domeniu este foarte important și e important să avem uh, niște sancțiuni, un sistem minimum, uh, de, minimă, uh, de minimă armonizare a sancțiunilor. La ora actuală există o mare fragmentare aici. Mai mulți acționari nu au fost informați cu, cum trebuie față de posibilitățile lor de investiție, așa că trebuie să transmitem un mesaj pozitiv și să corectăm asta. Diferitele consultări au fost extrem de utile și sunt pe deplin convins, domnule președinte, acum o să închei, că, pentru că m-ați rugat să fiu succint, uh, că vom coopera foarte bine în continuare, vrem să transmitem un mesaj foarte clar că vrem să oferim niște garanții uh, acționarilor noștri și vrem ca pe uh, viitor acționarii noștri să fie pe mâini mai bune și să evităm scandalurile din trecut. Mulțumesc! Thank you, Mrs. McCarthy. Mulțumesc. Are cuvântul doamna McCarthy. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor, pentru prezentarea sa. Sprijinim uh, abordarea dânsului. Este fundamental să folosim uh, această ocazie pentru um, a reinstala încrederea, pentru că OPCVM-urile au fost uh, um, prost folosite. Uh, nu putem uita consecințele cazului Madoff uh, în ceea ce privește încrederea investitorilor. Nu intru în detalii pentru că vom avea ședințe cu raportorul pentru a discuta aspecte specifice. Dar, în general, grupul meu dorește să vadă informații clare în legătură cu practicile, beneficiile și riscurile acestora. De asemenea, dorim să știm exact care este entitatea, care este proprietarul final al fondurilor și cine are responsabilitatea dacă se pierd, se pierd activele pentru că dorim să asigurăm uh, securitatea, siguranța investitorului. Oricum, trebuie ca uh, investitorii uh, să știe cum sunt investite fondurile lor. De asemenea, considerăm că trebuie să existe o certificare anuală uh, Um, a uh, depozitarilor. Știu că vom uh, intra în uh, subiectul legat de um, povara suplimentară um, administrativă. știu că unii colegi vor aborda acest aspect. Trebuie să existe dovezi dacă certificarea depozitarilor impune uh, o povară administrativă suplimentară. Eu cred că beneficiile vor fi reale pentru investitori, pentru că măcar atunci se va ști exact care este situația fondurilor respective la un moment dat. Iată care sunt aspecte pe care am dorit să le evoc încă de pe acum. Vom avea discuții cu raportorul și raportorii din umbră. Oricum, eu sprijin abordarea raportorului. Uh, obiectivul este restabilirea climatului de încredere și evitarea um, folosirii reglementărilor uh, în uh, scopuri neprevăzute. Doamna Jensen are cuvântul. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește regulile Parlamentului, eu aș începe cu o declarație de interes economic, pentru că eu fac parte din Consiliul de Administrație a unei asociații de investitori și reprezint tocmai investitorii în, în uh, OPCVM. Um, care reprezintă 16% din piața OPCVM din uh, Danemarca. Grupul meu este de acord că inițiativa Comisiei este bună. Așa cum au spus uh, mulți antevorbitori, uh, trebuie să se sublinieze faptul că obiectivul este protecția investitorilor față de acțiunile băncilor. Trebuie să se evite surprizele și um, propunerile comisiei în acest sens uh, sunt adecvate. Putem acum să intrăm în detalii, să examinăm propunerea în detaliu și cred că comisia a pregătit bine această propunere. În ceea ce privește sistemul de remunerare, eu cred că trebuie să se țină cont de interesul investitorilor, să vedem care sunt stimulentele pentru a, le, pentru a-i proteja. În propunerea comisiei, lucrurile sunt prezentate destul de simplu, se folosește același principiu care a fost uh, aplicat uh, în legislația privind formele, instituțiile um, alternative de investiții, de exemplu. Cred că trebuie să se examineze exact cum se vor aplica uh, prevederile noi liberalii, neoliberalii nu ne prea place um, să ne amestecăm noi în sistemul de remunerare, dar trebuie să vedem exact uh, cum uh, vor fi uh, aplicate lucrurile. Sancțiuni identice de la un stat uh, membru la altul este o idee bună. La, cu OPCVM 4 s-a creat un instrument pentru a avea mai multă activitate transfrontalieră și este normal că dacă există activitate transfrontalieră să fie nevoie nevoie de sisteme, um, un sistem de sancțiuni comparabil. Obiecțiile menționate Doamna McCarthy, de, de exemplu, a spus că sectorul bancar se va plânge pentru că uh, va trebui să suporte cheltuieli suplimentare. Însă nu uităm uh, problema băncilor de depozite din țări terțe. Cum pot fi ele incluse în această legislație, mai ales în ceea ce privește responsabilitatea? Primul lucru care trebuie făcut este să ne asigurăm că um, investitorii obțin toate garanțiile că um, banii lor vor fi suficient protejați. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Kamal. Um, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, și raportorului. Chiar înainte de această dezbatere, am avut discuții în uh, lunile precedente legătură cu instrumentele OPCVM. Um, am fost chiar invitat la o conferință la Londra, am participat la discuții acolo, unele idei pe care le-am discutat în legătură cu extinderea folosării OPCVM, uh, structurate, nestructurate, complexe sau necomplexe. Comisia a uh, anunțat propuneri pentru legislația OPCVM 6. Cred că aceasta va fi ocazia de a discuta um, astfel de uh, aspecte. Problema cu uh, propunerea OPCVM 5 este că în momentul în care abordăm uh, diverse elemente din criza financiară, de exemplu să vorbim despre cazul Madoff, Uh, când am vorbit despre uh, fondurile speculative, s-a spus că fondul Maidov a fost unul speculativ și de aceea a trebuit să uh, legiferăm în domeniul fondurilor speculative. Acum vorbim despre responsabilitatea depozitarilor. Eu cred că este important să aliniem Uh, instrumentele OPCVM și responsabilitatea uh, depozitarilor uh, pentru la legislația în ceea ce privește responsabilitatea în general în interesul investitorilor. Întrebarea este, depozitarii pot să delege uh, custodia uh, unor, uh, unor uh, părți terțe, uh, scăpând astfel de responsabilitate? Eu nu cred că trebuie să folosim uh, această posibilitate ca o scuză pentru a scăpa de responsabilitate. problema în cazul crizei financiare a fost tocmai faptul că directorii băncilor nu și-au asumat responsabilitatea și cei care uh, gestionează sistemul financiar trebuie să-și asume responsabilitatea. În ceea ce privește necesitatea de reglementare a depozitului de, de către organisme de reglementare bancară, unii mi-au spus că este o propunere nerezonabilă. Eu cred că trebuie să ascultăm uh, ce ni se spune pentru că uh, în același timp uh, aceste persoane din lumea bancară nu văd care este interesul pentru uh, investitori. Deci aș dori să uh, anchetăm uh, situația și sper că în urma discuțiilor noastre se va face lumina pentru a vedea care sunt uh, avantajele responsabilității uh, pentru uh, investitori. În ceea ce privește sancțiunile, Aș dori să existe o aliniere cu directiva pentru transparență, să se dea o responsabilitate a autorităților competente din statele membre. Obiectivul trebuie să fie transparența. Trebuie să existe un echilibru deci investitorii să poată să obțină uh, informațiile de care au nevoie, dar nici să nu exagerăm. Cred că până la urmă suntem cu toții de acord că una dintre problemele majore care a contribuit la criza financiară, poate chiar principalul factor, este uh, lipsa de aliniere uh, între responsabilitate uh, și uh, prima uh, obținută. S-a vorbit de exemplu de rolul experților, dar uh, este și cazul gestionarilor de fonduri. Când uh, experții Um, nu au o performanță corespunzătoare, ei nu trebuie uh, să fie recompensați pentru această uh, performanță. Doamna Luling are cuvântul. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că nimeni aici uh, nu spune că nu trebuie îmbunătățită protecția investitorilor în cadrul instrumentelor OPCVM. Dar aș face o observație mai întâi Comisiei Europene. Acum uh, lucrăm la propunerea OPCVM 5, se anunță deja propunerea OPCVM 6. Eu mă întreb dacă nu ar fi preferabil să reorganizăm uh, legislația OPCVM uh, în mod mai complet, dar mai puțin des. Nu cred că are rost să tot modificăm uh, reglementările. În ceea ce privește legislația OPCVM 5, pentru a armoniza standardele în ceea ce privește funcția de depozitar de uh, OPCVM, este, cred, indispensabil să se țină cont de conținutul directivei uh, IFM, directiva privind piețele instrumentelor financiare. Um, este un cadru complet pentru fondurile care nu sunt de tip OPCVM care trebuie consolidate folosind un uh, ansamblu dens de reguli de nivel 2. Principalul obiectiv trebuie să fie o convergență a standardelor între um, instrumentele de tip IFM și OPCVM5. Astfel se va facilita funcția de supraveghere a autorităților și uh, Uh, activele vor fi uh, activele care uh, trebuie protejate vor fi protejate în același fel. Astfel se va proteja um, investițiile investitorilor și se va clarifica situația în avantajul actorilor de pe piața produselor de investiții. Este o piață de detaliu și uh, cred că um, Împărțirea responsabilităților uh, între fond, depozitar și uh, instituțiile de supraveghere trebuie să fie foarte clare. Trebuie să pună accența pe o convergență cu normele foarte stringente prevăzute directiv, din directiva privind piețele instrumentelor financiare. E nevoie de uh, um, o cooperare între entitățile care îi uh, protejează pe investitori uh, și trebuie să se înțeleagă clar care este impactul um, delegării custodiei uh, pentru anumite uh, plăți și active. Știți că totdeauna problema sunt detaliile, doar uh, detaliile tehnice pot compromite protecția um, investitorilor și întreaga uh, categorie OPCVM. Nu dorim acest lucru pentru că noi considerăm că instrumentele OPCVM uh, reprezintă un real succes european de care putem fi mândri. Thank you. Mr. Schmidt, please. Mulțumesc, domnul Schmidt are cuvântul. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Luling a spus la sfârșitul intervenției sale exact ce vreau eu să spun. Eu am fost raportor pentru instrumentele OPCVM 2001-2003. Am tot vorbit despre aceste instrumente uh, mulți ani și în sfârșit am reușit să facem ceva apoi. Am înregistrat un succes major și mă bucur de asta. Directiva de care mă ocup, așa cum a spus Sven, e vorba de directiva privind programele de compensare a investitorilor. Situația este blocată, nu se întâmplă nimic. Și după discuția privind uh, Uniunea Bancară, poate se va debloca situația. Bineînțeles, e util uh, să abordăm problema protecției investitorilor în acest dosar. un aspect care a fost exclus atunci în trecut, acum poate să um, amelioreze lucrurile. Mulțumesc. Reprezentanții Comisiei doresc uh, să spună ceva acum. Thank you much. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ne-ați dat cuvântul. Vom uh, ține cont din unele aspecte abordate aici. Vom uh, studia cu multă atenție încă o dată chestiunea legată de instituțiile care pot să exerse uh, funcția de depozitar. Uh, mai multe tipuri de instituții astăzi exercită funcția de depozitar care uh, nu uh, ar obține autorizația conform directivei MIFID Bineînțeles, ă, obiectivul principal trebuie să fie protecția investitorilor. Oricum am ă, defini lucrurile, eu cred că pragul din directiva MIFID trebuie să fie pragul pe care trebuie să respecte toată lumea. E vorba de um, capitalul uh, necesar și uh, uh, elementele uh, obligatorii din MIFID trebuie să fie pragul pentru a putea exercita funcția de depozitar. În ceea ce privește um, legislația OPCVM 5, aceasta a fost puțin amânată, ar fi trebuit să fie um, în paralelă cu uh, directiva privind uh, fondurile alternative de investiții. Um, mai sunt și alte reforme OPCVM uh, necesare, dar alinierea legislației OPCVM cu MIFID este urgentă. Nu putem ajunge la o situație în care uh, investitorii privați să fie mai puțin protejați decât investitorii instituționali în cadrul care sunt uh, vizați de directiva MIFID. De aceea această propunere a fost uh, făcută acum înaintea altor propuneri. Deci, uh, este urgent să se clarifice uh, aspectele legate de funcțiile de depozitar. Mai sunt alte aspecte în legătură cu fondurile în general și rolul acestora uh, privind uh, dezbaterea um, legată de shadow banking. Există alte tipuri de fonduri care uh, au uh, contrapărți în uh, diferite domenii ale industriei bancare Uh, de, de aceea a fost uh, urgent să abordăm acum legislația OPCVM, dar vor urma alte reglementări pentru alte um, domenii. Uh, de aceea am abordat uh, funcția de depozitar în cadrul OPCVM-urilor uh, uh, în mod specific și apoi vom reaborda alte fonduri de investiții din domeniul shadow banking. Vă invit pe toți uh, să uh, analizați cu atenție uh, problema eligibilității celor care pot să exercite funcție de depozitar, să nu uităm că nu se poate, nu se poate accepta un standard inferior standardelor din directiva MIFID, pentru că um, responsabilitatea uh, trebuie uh, să fie una efectivă. Mulțumesc! Stord. Mulțumesc! Are cuvântul acum din nou domnul raportor Giegold. Just very briefly, thanks for... De pe scurt, mulțumesc pentru comentarii. Mie mi se pare că există, o, există un spirit care ne ghidează pe toți în același mod. Mulțumesc comentariilor făcute de Arlin, de Said, de uh, Anne Jensen. Cred că este pentru prima dată de când sunt în această comisie, când cineva, la începutul discursului, sublinează că ar putea să apară un conflict de interese sau o relație specială cu un anumit sector pe care îl legiferăm. Așa că îi mulțumesc uh, doamnei Jensen pentru că și-a început uh, de, uh, discursul așa. Nu am mai auzit așa o intervenție în această comisie. Uh, cred că dumneavoastră sunteți singura care putea să intervină astfel. Uh, de asemenea, consider că este perfect normal să abordăm acest subiect în așa fel încât să analizăm tot ceea ce se întâmplă în centrele financiare. Uh, a fost foarte bine să, că ne-am deplasat la Londra, dar a trebuit să mergem și în alte jurisdicții la nevoie și să discutăm și cu tabăra cealaltă cu instituțiile care trebuie să-i protejeze pe investitori și pe consumatori. Aceasta este procedura normală care ar trebui să-i dăm curs. Dincolo de asta, doresc să spun că există un subiect foarte critic aici. În lumea OPCVM-urilor, lume creată pentru retail, pentru investitori retail, existau anumite criterii, dar pe niște manevre de inginerie financiară s-a ajuns la niște produse pe care, în mod tradițional, le-am uh, cataloga altfel. Ar fi mai de, care seamănă mai degrabă cu fondurile alternative de investiții. Și acum uh, se pune problema cum anume împăcăm capra cu varza. Eu sunt foarte sceptic. OPCVM-urile s-au dovedit a fi foarte valoroase, fiindcă uh, au fost uh, privite cu mare încredere de către consumatori. Este un brand care merită protecție și dacă în anumite centre financiare din afara Uniunii Europene se spune că prin OPCVM-uri se pot vinde tot felul de alte lucruri, asta ar trebui să ne creeze anxietate, pentru că acolo se discută acum despre crearea unor standarde proprii pentru terți și asta ar putea să aibă un efect de recul asupra noastră dacă reglementăm, dacă nu intervenim noi, mă scuzați, atunci s-ar putea să obținem standarde din altă parte și nu vom fi facilitat lucrurile pe piața financiară, ci vom fi creat un mare dezavantaj concurențial pentru noi. În acest caz, protecția consumatorilor și Uh, centrele financiare cu interesele lor sunt lucruri care merg mână în mână și acesta este spiritul care ar trebui să stea la baza discuțiilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Calendarul. Se, vor, se va prezenta proiectul de raport pe 5 noiembrie, termenul de depunere a amendamentelor 22 noiembrie, examinarea acestora pe 17 decembrie și votul la comisie pe 21 ianuarie în 2013. Trecem acum la următorul raport, care este raportul pentru 2011 al Băncii Centrale Europene. Raportor este doamna Marisa Matias și îi dau cuvântul. Obrigada, obrigada, Sr. Presidente. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este un prim schimb de opinii în uh, comisie cu privire la raportul anual al BCE pe 2011. E vorba de o perioadă de criză, iar Banca Centrală Europeană a devenit uh, mai prezentă când vine vorba de reajustarea instituțională și de implicarea unor instrumente create ca răspuns la criză. E un proces în desfășurare, așadar, în Uniunea Europeană. Raportul BCE pentru 2011 reflectă foarte bine schimbările la care am asistat în politicile comunitare când vine vorba de combaterea crizei. Anul acesta a fost uh, descris de către președintele BCE ca fiind un an uh, excepțional, uh, marcat de circumstanțe economice speciale. Creșterea economică în Uniunea Europeană a fost 1,5% în 2011, prin urmare, comparativ cu 2010, ritmul a fost încetinit. Mai mult decât atât, discutând despre acest raport uh, anual acum în sine, cred că putem să identificăm două blocuri uh, separate. În primele luni, acțiunile BCE ar putea fi catalogate ca fiind absurde. În al, doile, în al doilea uh, în a doua jumătate a anului, acțiunile au fost diferite, pentru că BCE a încercat să corecteze greșelile uh, întreprinse în primele șase luni. Spun asta pentru că cu toții știm că în primele șase luni BCE a crescut uh, rata dobânzii în aprilie și în august. Și aceste creșteri au fost uh, reflectate la schimbarea celor 50 de puncte de uh, bază. După aceea, BCE a scăzut cu aceeași măsură rata dobânzilor. În primele șase luni, rata inflației, rata media inflației a fost peste cea din 2010. Uh, BCE ce a făcut? după cum a spus, a acționat într-o manieră destul de absurdă și a răspuns astfel la criză. A fost practic o inflație, situa- o inflație situațională, deci nu, nu știu ce a făcut BCE, mie mi se pare că s-a împușcat singur în picior. După aceea s-a corectat, iar către finele anului a scăzut rata dobânzii. Totuși, a fost o problemă cu politica expansion expansionistă a BCE în primele șase luni. Dacă analizăm foarte în detaliu raportul anual, această politică de expansiune nu a avut un efect knock-on asupra uh, împrumuturilor către companii sau către familii. Și justificarea este simplă. Această politică a fost uh, implementată în plină vreme de austeritate și reducere salarială. Uh, din cauza inefic ineficienței politicii de expansiune în primele uh, în, în această jumătate a anului, s-a ajuns la o situație dificilă. Există mai multe lucruri care trebuie analizate aici. Mai întâi în ceea ce privește mandatul real al BCE. Trebuie să vedem dacă e o idee bună pentru ca acest mandat să fie legat de un, de un obiectiv cu privire la creștere. Vrem să nu mai existe stagnare economică în Uniunea Europeană, dar pentru asta e nevoie de o creștere a salariilor, mai ales uh, și de rezolvarea problemelor din zona euro. Creșterea salariilor ar avea două rezultate. În primul rând, ar încuraja cererea din zona euro și ar corecta dezechilibrele dintre periferie și centru, uh, dezechilibre care devin din ce în ce mai evidente. A doua dezbatere pe care trebuie să o purtăm se îndreaptă în următoarea direcție. Se referă la ce face BCE în afara mandatului său. Acest lucru e strâns legat de politica de austeritate. Cu toții o simțim. Și cu toții știm ce rol a avut de jucat BCE în recomandările făcute și în ceea ce s-a întâmplat uh, cu politica bugetară din uh, două state membre politică bugetară și politica de ocupare, um, privatizare, servicii publice și așa mai departe. Au existat o serie de recomandări care au fost transmise automat statelor membre. Mie mi se pare că ar fi fost mai bine să existe o politică de creștere și nu impunerea unor măsuri uh, sub formă de tipar statelor membre. De fapt, trebuie să discutăm două aspecte. De fapt, eu aș dori să aduc uh, în discuție aceste două aspecte. În primul rând, membrii Consiliului Director din BCE au reprezentat un subiect care a fost discutat la comisia noastră și, din cauza lipsei egalității de gen, în straturile de conducere ale BCE a apărut o problemă. Erau prea puține femei reprezentate acolo. În al doilea rând, trebuie să vedem cum e condusă BCE. Și să ne gândim la diferitele tentative care s-au făcut de a sublinia mult mai, cu mai multă pregnanță rolul Parlamentului European în deciziile care se iau în plan financiar. Noi deja avem un rol foarte limitat, în timp ce BCE are un rol extrem de bine sub, subliniat și asta nu este corect. Dat fiind contextul în care ne învârtim acum, există mai multe lucruri pe care uh, trebuie să le tratăm din raport. În primul rând, v-aș ruga să țineți cont de următorul aspect. Dacă BCE nu transmite mesaje foarte clare către piețe dacă nu dă dovadă de consistență la nivelul politicilor sale, noi ce putem să facem? Problema este că apare această fragmentare politică. În al doilea rând, cum putem să continuăm să lucrăm cu BCE pe mai departe? Ei uh, încearcă să cei de la BCE încearcă să stabilizeze prețurile. Eu menționez acest subiect pentru că mă deranjează foarte tare cursul pe care îl urmează BCE. Oricum, uh, vreau mai degrabă să aștept uh, reacțiile dumneavoastră, după care să continuăm. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă raportor. Din nou, cinci raportori din umbră, cinci intervenții. Vă rog frumos, cât mai uh, succinți, doamna Galpelci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamne raportor, ne-ați oferit un rezumat la obiect, concis, complet. Și sunt de acord că, din punct de vedere economic și financiar, anul 2011 a fost un an cu multe provocări. Dar anul 2011 nu a fost anul cu primele provocări de acest uh, gen și nici ultimul. Prin urmare, cred că trebuie să privim adevărul în ochi. Este o problemă care persistă și de aceea vreau să îmi exprim acordul față de toate propunerile care au fost făcute cu privire la mandatul BC. Da, ar trebui să mergem mai în detaliu. Anul 2011, dacă vreți, a fost un an împărțit în două etape. Într-o primă fază, am avut niște mișcări contradictorii, BC acționa într-un fel, uh, Uh, după care s-a sucit și în, al doilea an, în a doua jumătate a acționat cu totul și cu totul altfel. Și asta a fost îngrijorător și sunt de acord cu raportoarea. Discutam despre uh, o creștere cu 50 de puncte de bază în prima jumătate a anului, după care scăderea a fost cam la același nivel în a doua jumătate a anului. Așa că ar fi foarte important să privim lucrurile în detaliul lor, să mergem în profunzime pentru a vedea exact care a fost motivul pentru care s-a întâmplat așa mai ales în lumina deciziilor din uh, decembrie și a creșterii care a fost uh, generată mai apoi. O creștere modestă, totuși, pentru Uniunea Europeană în ansamblul acesteia. Anul 2011 a fost un an problematic și din cauza crizei datoriei suverane o altă problemă majoră cu care a trebuit să ne confruntăm și care a avut ramificații uh, în sectorul bancar. A creat probleme pentru bănci, iar uh, situația din statele membre a continuat să se deterioreze. Tot pe atunci BCE era un organism extrem de ocupat, avea foarte multe uh, sarcini, odată restructurarea datoriei uh, Greciei și așa mai departe. Și tot pe atunci spunea că nu va șterge datoria pur și simplu. E foarte important să analizăm acest aspect, mai ales în lumina ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, și să vedem dacă mai credem că acea poziție a fost una bine fondată. În august 2011 au apărut noi tendințe și asta nu are de-a face neapărat cu BCE, ci uh, cu mandatul și cum a fost interpretat acesta. Asta în ceea ce privește politicile de împrumut care au uh, început să fie implementate din august încolo. Ramificațiile au fost mai degrabă tragice, mai ales pentru zonele periferice ale Uniunii Europene, cu privire la condițiile de creditare uh, și așa mai departe. Foarte multe voci critice s-au exprimat pe atunci. Între timp, se pare că a existat un transfer de activități. Uh, de exemplu, achiziționarea de obligațiuni pe piața secundară. Eu cred că ar fi foarte important să uh, ne luăm o clipă de răgaz și să evaluăm aceste activități, pentru că în mintea mea uh, există prea multe semne de întrebare și e în continuare necesar să investigăm problema. O altă întrebare pe care aș vrea să o ridic astăzi și care se aliniază uh, mesajului raportoarei se referă la rolul jucat de BCE. Ar fi o idee foarte bună ca noi să alocăm mai mult timp dezbaterii acestei chestiuni, să vedem ce se întâmplă cu o analiză pe politica de risc, cu analiza creșterii economice și în ce măsură avem o perspectivă sănătoasă, care sunt uh, provocările pentru Uniunea Europeană, pentru zona euro, care sunt posibilitățile de acțiune și uh, cum anume s-a schimbat încrederea față de BCE. Nu în ultimul rând, un aspect la fel de important se referă la evoluțiile din ultimele săptămâni. La ultima sesiune plenară am chiar dezbătut problema prin prisma activității de supervizare a BCE și a extinderii uh, domeniului de activitate. Toate acestea sunt uh, întrebări adiacente uh, problemelor deja prezentate. privind în urmă, comparând cu ce s-a întâmplat în 2010, pe atunci existau subiecte pe care le-am considerat importante, dar din păcate acestea nu mai sunt conținute acum în text. De exemplu, punctul 13, unde e vorba despre ideea de a crea un for sau o fundație care să evalueze creditele, care sunt avantajele, dezavantajele unui asemenea organism. În cele din urmă s-a decis că nu e corect să procedăm astfel. Totuși, eu cred că raportorul ar trebui să vadă puțin ce s-a decis, la ora, ce s-a decis atunci, de ce nu s-a mai întâmplat nimic. S-a considerat oare că nu e important, că nu e necesar? Vreau și eu să am o concluzie. Iar acum concluzia mea este că aștept să cooperez cu raportorul, mulțumindu-i pentru ceea ce a făcut uh, deja și sper că voi putea depune amendamente care să fie acceptate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Juan Goc are cuvântul. Merci. Euh, je me réjouis de travailler sur ce dossier avec des femmes. Mulțumesc. Este o adevărată plăcere pentru mine să lucrez cu Marisa, cu care am făcut de altfel o primă călătorie la Frankfurt, la Banca Centrală Europeană, pentru a vorbi despre lucruri foarte serioase cu reprezentanții BCE-ului, printre care am vorbit despre uh, cumpărarea limitată a titlurilor emise pe o perioadă de 3 ani, care a fost anunțată de către BCE anunțată de BCE și am vorbit de asemenea și de mandat BCE-ului și am observat că deseori aceasta a, a trecut de mandatul său de fixare a stabilității prețurilor și s-a ocupat și de politica bugetară și de fondurile structurale, un lucru care în principiu nu de competența sa. Acest raport se situează într-un context uh, foarte special. Știți foarte bine, dragi colegi, ca să se pune problema controlului democratic a guvernanței bugetare a zonei euro și chiar și dincolo de zona euro, pentru că avem această dezbatere și în legătură cu viitoarea Uniune Bancară și Bugetară. De aceea, am avut ocazia să punem întrebări BCE-ului și am să mă limitez aici doar la două astfel de întrebări. O primă chestiune abordată a fost cea referitoare la așa numitul program LTRO. Președinta, vă rog, există foarte multe interferențe și interpreții au dificultăți uh, cu interpretarea dacă ați putea schimba microfonul eventual. Sorry everybody, but it's a good idea if we can hear. Mă scuzați, spune președinta, dar ar fi mai bine dacă am auzit cu toții. În ceea ce, pe, în ceea ce privește acel program LTRO pe care vi l-am prezentat, în cadrul primului program de emisii, BCE-ul a împrumutat peste 500 de miliarde pe 3 ani la o rată de 20% câteva luni mai târziu, această operațiune s-a repetat în condiții similare. Ideea era de utilizarea acestor lichidități de către bănci pentru a face presiunea asupra statelor membre și aceste lichidități au fost plasate în bănci în apropierea Băncii Centrale Europene am putea să ne punem întrebări în legătură cu oportunitatea acestei acțiuni, ținând cont de faptul că Banca Centrală a făcut și un arbitraj între LTRO și programul de uh, răscumpărare a datorilor suverane a țărilor care au fost victime procesului de speculă. Ne-am putea pune întrebarea dacă acest program n-ar fi fost mai eficient pentru a lupta împotriva speculei și am putea merge chiar și mai departe și să ne întrebăm dacă, dacă acordăm această licență bancară mecanismului european de stabilitate, poate am avea în mod clar controlul creditelor care au fost acordate acelor state ce au căzut victima speculei. Însă acest program are un defect din naștere și aceasta mă aduce la cea de-a doua chestiune și anume atitudinea BCE-ului față de statele membre ale Uniunii Europene. Luăm exemplul Greciei. Încă din 2010, BCE-ul a cumpărat uh, titluri de pe piața Elena prin intermediul unor împrumuturi de 50 de miliarde de euro. Însă aceste uh, titluri au pierdut foarte mult în valoare, deci BCE-ul a pierdut, uh, a pierdut peste 40 de miliarde pentru a cumpăra aceste titluri. Ori există o cerință uh, pentru BCE și anume aceea de a nu avea o plusvaloare prea mare, care ar putea fi estimată la 11 miliarde de euro pentru Grecia, fără să ținem cont și de dobânzile care au fost percepute și aceasta înseamnă peste 4% din PIB-ul Greciei. Și BCE-ul nu ar trebui, cred eu, să realizeze o astfel de plusvaloare prin acțiunile sale. Iar BCE-ul a fost exclus din uh, restructurarea datoriei grecești în 2011 și dacă ar fi acceptat uh, ca cei 96% din creanțierii grecii să uh, accepte aceste pierderi, atunci nu s-ar fi pus această problemă în ziua de astăzi. N-am să vorbesc acum despre produsele de interes, însă BCE-ul reprezintă o creștere de 3,6 miliarde față de 2010 și această diferență provine în special uh, din uh, ceea ce s-a făcut în cadrul programului de restructurare. O bună parte, care se datorează ajutorului acordat Greciei, se datorează BCE-ului și aceasta fără ca economia reală, Elena, să înregistreze un beneficiu în mod clar. Deci, iată un adevărat uh, paradox pe care dorim să-l prezentăm. Există deci multe de spus în legătură cu acțiunile BCE-ului începând din 2011 și de aceea mă bucur și salut existența acestui raport în care putem dezbate alături de raportoare și raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ramon Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte succint, pentru că avem puțin timp la dispoziție. Am fost uh, raportorul anul trecut, i-am oferit Marisei uh, tot ajutorul meu dacă are nevoie și voi lucra cu mare plăcere în această echipă echilibrată din punct de vedere al genului, după cum se spuneam, pentru raportul BCE. Am senzația așa cum a spus Bernard Langen în urmă cu un an aici la noi, că atunci când în vara trecută BCE-ul a început să cumpere obligațiuni spaniole și italienești, se spunea, fără intervenția BCE-ului, situația ar fi și mai proastă, spunea domnul Langen. Și aceasta era senzația și în legătură cu Grecia, că lucrurile ar fi stat și mai prost dacă nu ar fi intervenit BCE-ul. Iar eu, în calitate de european, cred că lipsește și simt nevoia unui ministru uh, pentru economie la nivel european care să facă uh, jobul pe care BCE-ul e obligat astfel să-l facă. Cred de aceea că ar fi foarte interesant să discutăm care este rolul BCE-ului și eficiența acțiunilor sale pe, long, pe termen lung. Primul LTRO s-a realizat înainte de Crăciun, a fost oarecum uh, cadoul de Crăciun. Anul trecut a început să cumpere obligațiuni și a oferit bani băncilor spaniole pentru a cumpăra datoria suverană. Însă acum trebuie să vedem și care este eficiența acestui program, pentru că după cel de-al doilea program din martie anul acesta, am văzut că sistemul de credite nu s-a îmbunătățit, nu au crescut creditele dinspre sectorul bancar spre economia reală. Și uh, chiar aici, la comisia noastră, s-a arătat că eficiența acestei operațiuni nu este foarte bună. În Spania se vorbește de efectul de aglomerare, pentru că banii din sistemul bancar sunt utilizați pentru cumpărarea datoriei publice și nu sunt bani pentru consumatori, pentru familii și pentru uh, firme. Aceasta fiind o condiție absolut necesară pentru redresarea economiei, pentru că altfel economia merge prost. O altă chestiune pe care aș vrea să o abordez aici. Eu, unul, sunt un susținător al monezii euro. Noi suntem de acord cu sistemul de uh, supraveghere financiară. Spuneam că cred în moneda europeană și mă interesează o monedă europeană permanentă și sunt interesat de asemenea în sistemul uh, target to system. Anul trecut am văzut cu plăcere că în raportul anual există un capitol anul acesta referitor la acest lucru, cu statistici, cu comentarii și opinii care vor fi fără îndoială foarte utile pentru dezbaterile pe care le vom avea aici la Parlament. Acest lucru nu s-a întâmplat în raportul de anul trecut și am văzut care au fost problemele uh, din raportul ECB pe mine mă interesează o uniune monetară durabilă și ar trebui să ne centrăm atenția asupra faptului că există sute și uh, milioane de uh, dezechilibre la nivelul băncilor centrale și mă gândesc că poate acestea devin permanente acum. Ar trebui să vedem cum în Statele Unite, de exemplu, Rezerva Federală a gestionat aceste probleme. Ar fi interesant de, de analizat. De asemenea, mă interesează un, o analiză a situației anumitor bănci centrale, cum a făcut Spania, de exemplu, în legătură cu ajutorul pentru lichidități. În Spania s-a întâmplat anul acesta și ar fi o altă posibilitate de dezbate acest lucru. Mă bucur că domnul Bradley este acum președinte, pentru că dânsul este o persoană foarte capabilă, cu multă expertiză și cred că putem avea o dezbatere foarte bună în interesul cetățenilor și pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sven nu este aici. Clint, te rog. Mulțumesc nici Sven, nici Eva. Așa că uh, am să intervin eu, nu vreau să repet ce s-a spus deja. În legătură cu faptul că BCE-ul se pare că și-a asumat competențe suplimentare față de cele pe care le avea prin mandat. Cred că ar trebui, probabil, să vedem cum am făcut aceste rapoarte și cum uh, dorim uh, să le facem pe viitor. Pentru că această problemă a legitimității democratice în legătură cu ce face BCE-ul este o chestiune din ce în ce mai uh, spinoasă și dacă facem un raport anual anul acesta, poate că ar trebui să facem două rapoarte la anul, în cazul în care BCE-ul va fi supervizor, să facem două rapoarte diferite pentru cele două funcții pentru a vedea atunci uh, ce se întâmplă cu misiunea de monitorizare și de supraveghere pentru a nu amesteca cele două chestiuni. Însă aceasta cred că este o ocazie foarte bună pentru a semnala BCE-ului că, într-adevăr, așteptăm de la ei uh, nu doar ceea ce li se cere, ci, în plus, să fie responsabil față de toate activitățile lor. Deci e un fel de avertizare pe care le-o dăm încă de pe acum în raportul anual. Mulțumesc, spune președinte. Dacă îmi permiteți să răspund la acest comentariu, aș vrea să vă reamintesc că trebuie să facem raportul anual, așa cum am făcut și pentru concurență, din uh, proprie inițiativă, deci cu un raport din proprie inițiativă, pentru a vedea care este responsabilitatea și rolul BCE-ului și cred că aceasta este o adevărată problemă, în, ținând cont de procedurile Parlamentului în special dacă ținem cont de propunere, propunerile pentru Uniunea Bancară. Sper ca membrii să vorbească cu președinții grupurilor politice, pentru ca la anul, când ne vom confrunta din nou cu această situație, pe această temă, poate atunci președinții de grupuri politice își vor da seama că această responsabilitate democratică cere mai mult. Dirk. Mulțumesc, doamna președinte. Raportul anual pe 2010 a arătat că BCE-ul a reacționat foarte bine în ceea ce privește criza și, fără îndoială, și anul acesta va exista un consens aici la Parlament uh, și anume că BCE-ul și-a făcut jobul foarte bine. Însă aș vrea să fac trei remarci aici. În primul rând, procesul de refinanțare pe termen lung care a fost lansat în decembrie 2011 și februarie 2012, a oferit un trilion de euro de credite băncilor care se aflau în dificultăți. Și cu toate acestea, n-au reușit să realizeze obiectivul esențial, și anume aceea de a crește creditele oferite uh, consumatorilor și firmelor. BCE-ul a dorit să ofere o perioadă de stabilitate de 3 ani și n-a reușit acest lucru. BCE-ul a dorit să utilizeze așa numitul bazooka pentru a limita datoria uh, suverană în toate tranzacțiile uh, de pe piață. Însă decizia presupune mai multe riscuri, și anume că Bundesbankul, Banca Centrală Germană, a votat împotriva acestei decizii și săptămâna trecută Tribunalul Constituțional a arătat că această acțiune nu este compatibilă cu legea europeană și eu sunt de acord cu ambele instituții. În primul rând, există riscul hazardului moral, pentru că BCE-ul oferă să cumpere obligațiuni fără limite, și aceasta fără a avea un calendar de ajustare fiscală, lucru care este imposibil ca BCE-ul să impună niște condiționalități eficiente. Și în felul acesta nu se fac, nu se acordă sancțiuni țărilor care nu își îndeplinesc calendarul. Iar statele membre nu pot să fie decât în favoarea unor astfel de programe. Riscul este însă ca țările să nu își îndeplinească um, cerințele necesare și ar putea face ca criza să devină și mai de lungă durată. În al doilea rând, există o adevărată problemă a balanței de cont a BCE-ului. Întrebarea care se pune este dacă Banca Centrală va cumpăra în continuare obligațiuni din țările care au probleme și dacă nu, piața va intra în panică, un lucru pe care dorește să-l prevină BCE-ul. Dacă da, atunci va plăti și mai multe datorii și va deveni o bancă din ce în ce mai rea, ca să spun așa. În al treilea rând, BCE-ul va deveni un creanțier pentru toată lumea, nu doar un creanțier de ultim resort. Și aceasta, pentru uh, independența sa și pentru lupta împotriva inflației, este dăunător. La ora actuală, BCE-ul ar trebui să aibă doar un rol politic, însă Banca Centrală nu este un guvern central. Poate împrumuta, dar nu poate oferi locuri de muncă, nu poate face reforme în guverne, pentru că acesta este rolul politicienilor, nu al băncilor. Însă toată lumea se teme de alegătorii care s-ar putea supăra. Și în sfârșit există și problema demo- legitimității democratice. În sistemul euro actual, toate statele trebuie să creadă într-o instituție care este controlată precum Vaticanul, în care nu se aplică legile democratice. Toate lucrurile sunt secrete, ca un adevărat conclav. Da, în sfârșit văd că suntem de acord cu ceva. Mă bucur că se întâmplă așa președintele său, domnul Draghi, a fost uh, declarat ca un adevărat uh, papă și cardinalii băncii centrale europene de la Frankfurt uh, sunt cei care fac ca acum să existe un fel de a doua Roma acolo. Deci, iată ce se întâmplă cu BCE-ul. BCE-ul a devenit acum ținta tuturor celor supărați care se revoltă împotriva lor și de aceea e nevoie de mai mare legitimitate democratică. Aceasta este unul dintre riscurile cele mai mari cu care ne confruntăm, pentru că BCE-ul a devenit un adevărat obstacol pentru noi. Mulțumesc! Sper să se rezolve această problemă mai târziu. Silvii, te rog. Mulțumesc, Sharon. N-aș vrea să încep acum cu o glumă. Vreau să vă întreb, unii spun, de ce oare Europa are acum o problemă atât de mare? Pentru că e un uh, neamț uh, la Roma și un italian la Banca Centrală Europeană. Dar să lăsăm gluma, deoparte, într-adevăr contextul este foarte dificil și raportul acesta are o importanță deosebită anul acesta. De ce? Din două motive, din punctul meu de vedere. În primul rând, din cauza forței evenimentelor ultime. Dacă vedem ce s-a întâmplat în anul 2011 și facem analiza evenimentelor, ne dăm seama că există o serie de decizii, indiferent că suntem de acord sau nu, decizii care au fost luate într-un timp foarte scurt, S-a vorbit aici despre LTRO și așa mai departe și cred că e foarte important ca Parlamentul să analizeze cu foarte mare atenție aceste decizii. În al doilea rând, văd că această temă este din ce în ce mai interesantă pentru foarte mulți, dar vreau să vă reamintesc că la sfârșitul uh, lui 2011, singura femeie din directorul a renunțat la funcțiile sale și acum încercăm să asigurăm un minim echilibru de gen pentru a remedia această situație care a intervenit în urmă cu mai bine de un an. Consiliul European din iunie a lansat uh, un exercițiu care trebuie salutat, pentru că pentru prima oară de când a început criza există o încercare de a avea o abordare comună și de a nu mai oferi doar răspunsuri uh, punctuale și concrete. S-a vorbit despre chestiunea bugetară, chestiunea bancară, economică și, de asemenea, cea a democrației și a responsabilității, acel accountability și pentru ca instituțiile să fie responsabile, trebuie să vedem cum putem face această muncă de verificare a deciziilor care au fost luate și cred că Parlamentul este cel care trebuie să facă aceasta cu foarte mare seriozitate. Iată de ce știu că Ramon va fi foarte atent și colegii din partea PPE-ului, dar cred că toți colegii noștri trebuie să vadă cum va răspunde BCE-ul la remarcile noastre. Ar trebui să avem un adevărat fir roșu în activitățile noastre, un fir roșu important uh, pe care raportorul trebuie să-l aibă în vedere. Cred că în raportul acesta n-ar trebui să ne ocupăm de schimbarea mandatului pentru BCE. Noi trebuie doar să îndeplinim ce se spune în tratate și să le respectăm și aceasta nu face decât să întărească și mai mult credibilitatea instituțiilor ne-am putea dori pe viitor să avem oarecare schimbare. S-a vorbit aici despre acest lucru, se vor prezenta în fața Consiliului elemente în acest sens pentru viitor, dar deocamdată ar trebui să evităm comentariile uh, incluse în acest raport, care ar putea fi pe placul unora sau altora, dar care nu și-au locul acolo. Bineînțeles, putem da dovadă de oarecare deschidere și e adevărat că unele decizii care au fost luate sunt oarecum inovatoare. E adevărat că Consiliul European a sugerat că propunerea în legătură cu Uniunea Bancară este o schimbare considerabilă și aceasta are efecte asupra lor instrumente, dar să încercăm să ne menținem în limitele tratatelor actuale. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau din nou uh, cuvântul raportorilor. Interpreții m-au informat că ne dau uh, 10 minute în plus, dar acum nu mai trebuie să spun că nu mai avem mult timp pentru raportul lui Gunnar. Deci, vă rog foarte pe scurt trageți concluziile, chiar dacă sunt interesante, Marisa. Rapid. Mulțumesc. Da. Uh, mă voi exprima foarte rapid. Voi mulțumi întâi colegilor pentru observațiile lor. Mulțumesc uh, diferitelor grupuri pentru contribuții. Este o dezbatere interesantă, dar nu văd că ar exista divergențe majore de fond în legătură cu linia acestui raport. Nu am timp să reprezint toate aspectele importante care au fost evocate de colegi. În ultimele două intervenții s-a vorbit despre mandatul Băncii Centrale Europeane. europene. Nu cred că putem uh, uita rolul acestui mandat, trebuie să fim riguroși față de propriul nostru mandat, dar nu trebuie să uităm că banca și-a depășit, a depășit cadrul propriului mandat uh, în 2011. De mai multe ori am spus acest lucru, chiar în intervenția mea inițială. Trebuie să facem ceva în acest sens. S-a degajat acest uh, lucru din dezbatere. Anumite aspecte se regăsesc în tratate, sunt uh, acțiuni proprii băncii centrale europene, dar există și acțiuni ale băncii care depășesc cadrul uh, tratatului. Uh, sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu controlul democratic, cu nevoia de a re evalua rolul Parlamentului European și modul în care răspunde Banca Centrală Europeană în Parlamentului, chestiunea legitimității democratice, chestiunea valorii adăugate create de Banca Centrală Europeană cu sume importante, cumpărând uh, datoria țărilor în situație de risc. Sunt o serie de domenii care trebuie aprofundate în acest raport. Uh, voi transmite, vă voi transmite câteva linii generale înainte de sfârșitul săptămânii. Vă aștept contribuțiile până la data limită de depunere a amendamentelor. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc! Proiectul de raport uh, trebuie adoptat pe 15, um, va fi discutat pe 15 octombrie. Amendamentele trebuie depuse pe, până pe 25 uh, octombrie, votul la Econ în ianuarie și în plenară probabil în februarie 2013. Acestea fiind spuse, trecem la raportul Hochmark E vorba de prima discuție privind instituțiile de credit și întreprinderile de investiții, cadru pentru redestare și, redresare și rezoluție. Gunnar, avem uh, mai puțin de jumătate de oră la dispoziție. Îmi pare foarte rău. Uh, vom uh, avea un nou schimb de opinii cândva pe viitor. Mulțumesc. Voi vorbi cât mai puțin pentru Având în vedere că nu mai avem foarte mult timp pentru a discuta acest raport, îmi pare rău că așa este. Cred că putem spune că perioada actuală este una dificilă, ne confruntăm cu provocări grele. Consecințele momentul în care băncile nu funcționează la întreaga lor capacitate au un impact asupra economiei. Dar ne confruntăm și cu provocări pentru că nu trebuie doar să luăm decizii, dar trebuie să luăm deciziile bune care să poată să permite la consolidarea Uniunii pe termen lung. Doamnă președinte, am următorul punct de plecare, care e unul important și care trebuie repetat din nou și din nou. Uniunea Europeană este cea mai importantă economie din lume, nu China, nu Statele Unite, ci Uniunea Europeană. Nu avem însă cele mai mari piețe și din perspectiva mea, a, acesta este una dintre provocările politice și economice cele mai mari. Uniunea trebuie să rămână unită, trebuie să evităm fragmentarea și să folosim toate capacitățile Uniunii Europene pentru a îmbunătăți concurența și um, poziția noastră în economia mondială. Și aici um, influențăm uh, piețele financiare și alte părți ale Uniunii. Iată, este, aceasta este responsabilitatea noastră. Eu cred că principalul instrument este a ne asigura că avem un singur set de reguli pentru întreaga Uniune Europeană. Că există acest set de reguli unic cât mai repede. Avem legislație pentru autoritățile de supraveghere. Avem uh, raportul uh, privind uh, programele de garanții, garantarea depozitelor. Nu e ușor, a durat mult și cred că nu mă înșel în a spune că va mai dura până lucrurile vor funcționa, dar avem nevoie de acest sistem. Suntem, ne apropiem de reforma directivei privind uh, cerințele de capital. Acum avem gestionarea crizei bancare, redresarea și rezoluția sunt uh, aspecte de asemenea care trebuie să funcționeze pentru că aici e vorba de credibilitate, încredere și forța uh, uh, piețelor bancare și financiare europene. Am discutat cu raportorii din umbră și uh, am impresia că avem cu toții voința de a obține rezultate. Uh, aceasta este voința noastră comună, um, pragmatică. Trebuie să facem ce este necesar pentru a păstra Uniunea Unită. Și eu cred că va fi posibil să reușim să facem să se aplice această legislație. Știu că sunt tot felul de uh, discuții în legătură cu Uniunea Bancară. Cred că e ușor de spus că avem nevoie de mai bună supraveghere și multe alte lucruri de acest gen. Dar eu doresc să subliniez faptul că nu se poate construi acoperișul atâta timp cât nu s-au pus fundațiile. Și dacă nu reușim în ceea ce privește cerințele de capital, redresarea și rezoluția și garantarea capitalurilor. Până la urmă, ce vom fi făcut va fi să slăbim Uniunea Europeană. Noi avem aici responsabilitatea de a obține rezultate. Eu cred că această propunere a Comisiei este un element foarte important în cadrul legislației noastre pentru bănci și piețele financiare aș dori să spun că este o modalitate de a um, de a reinsufla viață capitalismului, de sprijinit de stânga, centru și dreapta. Această legislație privind redresarea și rezoluția are ca obiectiv uh, faptul ca um, actorii implicați să poarte responsabilitatea. Trebuie să obținem rezultate la nivelul instrumentelor. Băncile care astăzi sunt considerate prea mari pentru a da greș, pot să dea greș sau trebuie să poată să dea greș fără consecințe negative asupra sistemului financiar în sine. Băncile care nu funcționează bine pe piață trebuie să aibă dreptul și posibilitatea de a dispărea de pe piață fără um, a pune în pericol întregul, sistemul finan- întregul sistem financiar. Trebuie să ne asigurăm că avem la dispoziție instrumentele necesare pentru a salva ce se poate salva, dar mai ales de a salva sistemul de care are nevoie întreaga economie. De aceea consider că această legislație este atât de importantă. În discuțiile noastre viitoare, aș dori să mă asigur că vom face distinția între două fenomene. Pe de o parte, dacă o bancă se află într-o situație de criză, Deci, când o bancă se află într-o situație de criză, cauza este o proastă gestionare, o proastă conducere um, a băncii respective. Și să pierd, practic, investițiile. Dacă există însă o criză bancară sistemică, problemele vin din exterior și au repercusiuni la nivelul băncilor. Unele bănci sunt mai bine pregătite pentru astfel de situații, alte bănci mai puțin bine pregătite. Oricum, șocul um, are repercusiuni negative asupra întregului sistem. Acest lucru înseamnă că situația e puțin diferită. Când apare o criză sistemică, de obicei se pot recupera pierderile. Și atunci când criza este sistemică, trebuie să se lupte împotriva unui fenomen, și anume teama. Cineva a spus că singurul lucru de care trebuie să ne temem este tocmai teama. Și teama este principala problemă într-o criză bancară sistemică. De aceea, cred că instrumentele propuse de comisie sunt, sunt importante. Se separă astfel um, uh, titlurile, activele bune și mai puțin bune în funcție de ce tip de criză este și unde ne aflăm, um, e, pe această scală e vorba de o bancă, situație de criză sau de o criză bancară, trebuie folosite instrumente diferite, garanții publice, proprietate publică temporară și dacă e vorba de o criză sistemică, cred că e mai acceptabil să, să fim de acord cu asta pentru că majoritatea valorilor vor fi recuperate când se recuperează economia, ceea ce nu e cazul atunci când o, o singură bancă intră în criză. De aceea, un aspect pe care doresc să-l discutăm cu raportorii din umbră este cum să ne asigurăm că avem toate instrumentele necesare pentru a lupta împotriva acestui sen eh, sentiment de teamă că nimeni altcineva nu poate lupta împotriva lui ehm, în sistemul financiar. E important să notăm faptul că în criza bancară ehm, extremă care ne-am confruntat, e nevoie de aceste instrumente cei care mă cunosc știu că eu nu prea am uh, elanuri socialiste, deci când vorbesc despre o proprietate publică uh, temporară, nu doresc uh, să insuflu un um, o tendință socialistă, dar este o oportunitate care trebuie să existe. Apoi, trebuie să definim uh, planurile de redresare, trebuie să definim când uh, trebuie să se intervină, când uh, se apare intervenția, apare intervenția timpurie. Ideea este să, să se stabilească clar responsabilitățile, să se evite așa numita zonă gri în ceea ce privește responsabilitățile cred că un uh, gestionar special uh, um, trebuie să um, intre în funcție, mai ales în uh, perioada de rezoluție. Dar cred că trebuie să existe o intervenție timpurie de tip uh, de recapital- recapitalizare internă Eh, dar trebuie să se definească când trebuie să se folosească această posibilitate de recapitalizare internă, pentru că problemele riscă să fie contagioase, ehm, deci eh, ca alte bănci pot apoi să se contamineze cu același eh, tip de probleme. Deci instrumentul de recapitalizare interne poate să funcționeze și în situația de criză bancară sistemică, și, deci, acest instrument de recapitalizării interne poate fi folosit în mod constructiv. Apoi, trebuie să vedem ce facem cu um, programele de garantare a depozitelor pentru a rezolva problemele, dar, repet, că trebuie să ne asigurăm că putem face toate aceste lucruri în așa fel încât să obținem rezultate uh, Dacă nu, nu vom putea propune o soluție acestor, acestei perioade dificile pe care o trăim. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem foarte puțin timp la dispoziție, așa că rog pe raportorii din umbră să nu vorbească mai mult de trei minute fiecare. Apoi nu cred că vei mai putea da cuvântul altor vorbitori din sală. Elisa mai întâi. Obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar enquadrar. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca în cele trei minute pe care mi le-ați uh, acordat să prezint pe scurt lista aspectelor importante pentru mine. Mulțumesc întâi raportorului pentru modul în care colaborăm. Am colaborat de altfel în alte dosare și sunt sigură că vom obține rezultate bune și în acest dosar. Vreau să subliniez următorul lucru. Parlamentul European în iunie 2010 a adoptat un aviz general în legătură cu modul în care trebuie abordat, ar putea fi, să fie abordată o criză sistemică a, a, a lumii bancare. Și cred că ceea ce am spus atunci rămâne valabil. De altfel, în articolul 42, se cerea Comisiei să acționeze conform ideilor vehiculate în acest raport. Am început să obținem rezultate după o criză enormă și această propunere legislativă ajunge numai acum. E mai bine mai târziu decât niciodată, dar și, bineînțeles, vom uh, lucra pe această propunere. Aș dori să vă amintesc obiectivele, principalele obiective de urmărit. Cum abordăm, cum gestionăm o bancă în situație de faliment? Obiectivele trebuie să fie mai întâi reducerea costurilor sistemice ale falimentului, unui faliment necoordonat și neorganizat. În al doilea rând, trebuie să fie garantate depozitele și activitățile curente. E important ca nu contribuabile să fie cei care plătesc până la urmă pentru falimentul unei bănci. În fine, este esențial să punem capăt spiralei ascendente a datoriilor băncilor și datoriilor în general. Un al doilea aspect, această propunere a comisiei a fost făcută odată cu alte texte, alte propuneri, care prezintă viziunea pe termen mediu și lung pe care nu ne putem cu siguranță ignora. Deci, prima decizie pe care trebuie să luăm este până unde ținem cont în această propunere legislativă, în acest text, în ce măsură ținem uh, cont de celelalte propuneri, pentru că riscăm ca anumite elemente din uh, propunerea legislativă să nu fie în concordanță cu viziunea pe termen mediu și lung. în poziția noastră din 26 iunie 2012, după, la inițiativa celor patru președinți în legătură cu Uniunea Monetară, Uh, cărora, care le-a urmat alte propuneri ale Comisiei, trebuie să reprezinte foaia de drum pentru Uniunea Bancară. În acest context este important să hotărâm cum vom acționa, cum vom proceda ce entitate sau ce autoritate va, se va ocupa de redresare și rezoluție. Dacă, de exemplu, uh, banca este implantată în mai multe țări, ce se întâmplă? Pe de altă parte, o rețea de garantie, garanția depozitelor. Bun, mă, mă opresc aici pentru că se pare că mi-am depășit timpul. Like. Îmi pare rău. Vă rog să nu mai spuneți politețuri nici la început, nici la sfârșitul intervenției, pentru că nu avem timp. Sorry, Sharon, but it doesn't make sense. Îmi pare rău, Sharon, dar nu înțeleg de ce toată lumea a avut timp la dispoziție cât a dorit. Uh, asta e situația. Fiecare trebuie să aibă un pic de timp. Wolf. Mulțumesc. Știm că propunerea comisiei a venit mai târziu decât ne-am fi dorit, dar poate că, până la urmă, tot, bine, tot răul spre bine pentru că între timp avem uh, o evoluție în ceea ce privește autoritatea de supervizare bancară, Fondul European de Salvgardare și poate un Fond European de uh, Siguranță și putem acum să preluăm la bord toate aceste idei. Știm că băncile sunt un fel de uh, sistem circular uh, al uh, Uniunii Europene. Circulatoriu, mă scuzați. Și toate aceste impulsuri din acest raport sunt foarte, foarte bună, bune. E bine ca planurile de rezoluție să fie elaborate de fiecare bancă în parte și în acest sens au angaja un gestionar special pentru restructurare sau în etapa de uh, luarea unei decizii cu privire la restructurare este foarte salutar. Vedem că uh, Comisia s-a străduit mult pentru a învăța din ceea ce se întâmplă în practică și a include în acest document totul. Să nu uităm că cooperarea în plan comunitar este foarte importantă și trebuie să vedem ce se întâmplă și cu Autoritatea Europeană de Supervizare. Gunnar foarte bine a spus că e nevoie de uh, o acțiune la unison, să nu uh, acceptăm nicio separare între ceea ce se întâmplă în zona euro și în zona non-euro, pentru că după ultima criză globală am uh, văzut că există metode de acțiune diferite în uh, statele membre europene. Noi am ales asta, dar de data asta ar trebui să existe o acțiune omogenă. Mai există întrebări de clarificat, de exemplu, uh, cum definim noi o instituție care riscă să uh, riscă un colaps, trebuie să fim puțin mai uh, preciși, să vedem exact care este relația între creditor și uh, debitor și să fim siguri că în ceea ce privește măsurile pentru rezoluție și instrumentele pentru rezoluție, nu emitem reguli care să fragmenteze concurența. Instrumentele de bail-in sunt și ele foarte bine gândite, dar consider că trebuie să fie prezentate mai în detaliu. Ce înseamnă 10% active acoperite? E, o pra, e un prag minim sau poate doar un punct de pornire? Per ansamblu vreau să spun că nu trebuie să pierdem din vedere că e posibil să trecem printr-o etapă de consolidare și să nu ne speriem dacă avem semnale că e nevoie să recurgem la consolidare. Să nu ne limităm doar la bănci, ci să ne gândim cum anume putem să implicăm și sectorul asigurărilor, a fondurilor de investiții, pentru că până la urmă e un tot unitar. Mulțumesc! Mulțumesc, Wolf, Filip Lambert. Mulțumesc! Mă acces pe punctele despre care cred că trebuie să uh, fie tratate în profunzime. De exemplu, în ceea ce privește fondurile de rezoluție. Dacă suntem de acord cu calendarul uh, prezentat de comisie și sumele uh, de comisie, 70-75 de miliarde după 10 uh, ani, pentru un fond de rezoluție aceste sume sunt insuficiente, zic eu. Deci eu cred că e o limitare aici. Și apoi, în ceea ce privește gestionarea colectivă a riscului, cât de federală vrem să fie această, uh, acest document? Pentru că știm că se discută acum despre Uniunea Bancară Europeană. În propunerea de acum, e un fel de instrument de ultimă uh, măsură și nu se creează impresia că într-adevăr va, fi, uh, va exista o partajare a acestor fonduri de restructurare. Trebuie să vedem ce se întâmplă în ceea ce privește Uniunea Bancară Europeană. Pe noi nu ne încântă foarte tare um, ideea de a acționa a priori. Haideți să vedem ce se întâmplă cu Uniunea Bancară. Ori vrem să uh, ne declarăm hotărâți să avem Uniunea Bancară Europeană și n-aș vrea să multiplicăm legislația inutil acum. Haideți să vedem ce avem acum cu privire la schemele de garantare a depozitelor, cu privire la restructurarea bancară și mai apoi să profităm de procesul legislativ pentru a îmbogăți aceste acte normative cu ceea ce le lipsește, astfel încât să fie compatibile cu o Uniune Bancară Europeană, cu o potențială Uniune. Cam atât în ceea ce ne privește pe noi și sunt de acord cu îngrijorările manifestate de Wolf și știu că și raportorul este foarte sensibil la așa ceva. Vrem să facem tot posibilul pentru ca Uniunea să fie una și să nu creăm niște uh, organisme care să fragmenteze și mai tare Uh, ceea ce se întâmplă în plan comunitar. Cu privire la autoritatea competentă în domeniu, nu am vrea foarte tare să existe autoritate separată, ci am vrea ca autoritatea bancară europeană existentă deja să primească prerogative cu forță de lege. Vrem și o scară a intervențiilor. Acest text nu este doar un text care să prevadă ce e de făcut când lucrurile merg prost, vrem și o etapă profilactică, dacă vreți, să vedem cum anume autoritatea aceasta poate interveni într-o instituție care se îndreaptă către un uh, risc adevărat. Deci măsuri preventive. Acestea au fost mesajele pe care am dorit să le transmit. Haideți să lucrăm pe text în baza a ceea ce se întâmplă în paralel cu Uniunea Bancară. Noi știm că vor fi niște discuții aprinse, dar totuși, în ceea ce ne privește pe noi, simt că suntem mai uniți decât la Ecofin. Dacă putem să facem ceea ce a făcut Otmar cu directiva privind cerințele de capital 4, într-adevăr putem face diferența. Vicky Ford are cuvântul acum. Mulțumesc. Știu că nimeni nu muncește mai mult decât raportorul nostru, de fapt cu toții uh, muncim asidu, nu vrem bănci care să eșueze, vrem bănci fiabile care pot să împrumute bani economiei largi și când o bancă într-adevăr eșuează, nu am vrea ca uh, criza unei bănci să devină o criză bancară, pentru că întotdeauna are de suferit contribuabilul. El este cel care rămâne în urmă și suportă efectele negative. Așa că avem multe învățăminte de tras. În termeni mai ampli, vrem ca legislația precriză să fie corectă. Noi am votat în mai directiva privind cerințele de capital și alaltă am primit uh, Uh, promut punerea comisiei în ceea ce privește lichiditățile de compromis. Dacă comisia vrea într-adevăr să ne încadrăm până la Crăciun, atunci haideți să mărim puțin uh, pasul, pentru că practic noi acum uh, depunem uh, toate eforturile uh, care sunt posibile aici. Vrem într-adevăr să avem toate instrumentele necesare uh, una dintre lecțiile crizei este că atunci când un contribuabil vrea să uh, își depună banii undeva, trebuie să existe anumite garanții. Știți că există drepturi ale acționalilor până când, uh, într-adevăr, banca se îndreaptă într-o direcție uh, îngrijorătoare, iar aran uh, aranjamentele intergrup reprezintă un subiect care trebuie analizat în special. Au existat foarte multe probleme în Europa cu uh, transferul de bani uh, dintr-o filială într-alta și asta din nou e în cerințele de capital. E, un... e o chestiune complicată. Eu nu cred că putem să avem o schemă de garantare a depozitelor sub formă de tipar, nu funcționează în toate statele membre. Unele țări au preferințe depozitare ca un alt mijloc de a proteja banii contribuabililor și mi se pare puțin bizar că în propunere se vorbește despre uh, blocarea preferinț, despre bloca, blocat, preferințe blocate, mă scuzați. Dar preferințele de depozit sunt un alt fel de a acționa față de fondurile prefinanțate. În contextul unii bancare, trebuie să se țină cont de rolul țării gazdă, rolul autorității bancare europene, țările care sunt în afara jurisprudenței. Mă îngrijorează puțin evoluția de la Autoritatea Bancară Europeană pentru că vor avea loc schimbări foarte mari și pentru țări precum țara mea, avem în care avem bănci foarte mari, transatlantice, uh, poate să fie o problemă. Confidențialitatea este o altă problemă foarte sensibilă, dragi colegi. Haideți să nu pierdem din vedere nici asta. Mulțumesc! Suntem foarte presați de timp. E cineva de la Goe sau nu? Nu. Ne ajută asta. A, nu, Marisa Matias. Brigadă. Um... Ehm. Mulțumesc. Um... Îmi pare rău, nu am participat la toată dezbaterea, a trebuit să prezint un raport în altă parte, îmi cer scuze. Este doar un prim schimb de opinii, dar deja au fost manifestate o serie de îngrijorări. Am, de am ascultat uh, comentariile generale pe care le-ați făcut. Îmi pare rău dacă acum o să intervin repetând ce au spus colegii, dar primul lucru pe care nu trebuie să-l uh, omitem este că această că în sistemul uh, bancar actual european facem trimitere la mecanismele de finanțare. Este un sistem uh, european de finanțare și ne interesează foarte tare mai degrabă redresarea decât rezoluția instituțiilor de credit. Care este obiectivul special al uh, acestor intervenții. Vrem ca depozitele uh, sau banii contribuabililor să nu fie utilizați la plata facturii unor erori. Proporționalitatea e un principiu de bază în ceea ce privește protejarea intereselor contribuabililor. În acest sens, e foarte important să ținem cont de studiile care există și de sumele vehiculate, precum și consecințele crizei. Ce se întâmplă cu ierarhia propusă în acest proiect? Personal, Cred că mecanismul de rezoluție bancară trebuie să fie, de, trebuie să demareze, mă scuzați, doar uh, după ce valoarea uh, sumelor acționarilor a fost epuizată. Trebuie să acționăm rațional și să oferim un uh, răspuns propice în funcție de situație. Nu în ultimul rând, pe mine mă îngrijorează și plafonul uh, procentual al depozitelor. E suficient de ridicat? Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai avem interpretare, așa că mulțumesc interpreților pentru cele 10 minute în plus. English. Vă rog, continuăm în engleză. Îmi cer scuze. It's not continue at all. Um, Peter, do you wish to continue in English? Yeah? Okay. I'm sorry.